Carlos, are you ready? let's start. Okay, let's start. Dear colleagues, we are now dealing... Da. Dragi colegi, haideți să începem. Ne ocupăm acum cu cele trei dosare ale pachetului SIS, cu prezentarea proiectului de raport, raportorul nostru, domnul Coelho, și de asemenea și domnul Lenars, Eh, au prezentat la LIB pe 10 iulie aceste rapoarte, apoi un schimb de opinii în legătură cu amendamentele depuse urmează și voi da cuvântul domnului Coelho, care îl înlocuiește și pe domnul Lenar, să vedere acestui schimb de opinii și apoi raportorii din umbră și sigur va putea avea cuvântul orice alt membru care va dori. Dar Carlos Coelho, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și dați-mi voie să fac patru observații. În primul rând, în ce privește amendamentele, noi am primit aproximativ 750 de amendamente din partea tuturor voturilor politice pentru propunerile privitoare la mm, frontiere și cooperare polițienească și cred că asta e greitor în legătură cu informația, mă scuzați, importanța pe care o are sistemul de informații Schengen și eforturile noastre de a îl îmbunătăți. Apoi, cooperarea cu raportorii din umbră Cooperarea cu raportorii din alte grupuri politice a fost până acum foarte constructivă. Am avut patru reuniuni ale raportorilor din umbră, una cu caracter politic și trei uh, la nivel tehnic, cu rezultate foarte pozitive. Și aici am subliniat uh, dorința noastră de a dispune de o mare majoritate, o majoritate cât mai puternică pentru a negocia uh, de pe poziții puternice cu Consiliul. A treia remarcă în legătură cu returnările. Comisia a făcut o propunere privitoare la SIS, uh, returnări. Eu voi vorbi în numele uh, colegului meu, Jeroen Leners, care vă rog să scuzați că nu poate fi astăzi aici. Așadar, îmbunătățirea returnărilor efective este foarte importantă pentru a menține crederea publicului în uh, sistemul de azil al Uniunii. Asta a și spus președintele Juncker în discursul său privitor la starea Uniunii și ieri, uh, ca urmare, s-a și făcut o prezentare a intenției de a consolida Departamentul Returnări din Agenția de Frontieră și Pază de Coastă. Uh, astfel se îmbunătățește și conștientizarea în Europa privitoare la returnări și colaborarea între statele membre. 138 de amendamente au fost depuse uh, pe lângă acest raport. A avut loc o primă reuniune tehnică pentru a prepara reuniunea raportorilor din umbră de săptămâna viitoare. Situația e clară între grupuri, uh, sistemul a trebuit să fie unul practic, nu e neapărat necesar de a avea o alertă în toate situațiile, de exemplu cetățeni uh, din țări terțe care sunt ținuți în detenție sunt legături între raportul lui Lenars și raportul meu privitor la cooperarea de frontieră și polițienească și ne vom asigura că sunt aliniate. Punctul al patrulea, calendarul. Am E vorba de, de fapt de toate cele trei dosare. Am dorit să avem un acord final cu Consiliul până la finalul anului în curs. Facem toate eforturile ca poziția Parlamentului să fie aprobată până pe data de 12 octombrie și aici am apreciat foarte mult eforturile raportorilor din umbră pentru a respecta acest calendar foarte ambițios și în concluzie, după cum am tot repetat, Sistemul SIS, sistemul de informații Schengen, e cel mai mare, cel mai utilizat, cel mai uh, bine pus în aplicare în ce privește uh, uh, zona de securitate și de justiție, trebuie să rămână eh, o bază de date de calitate și să livreze securitatea cetățenilor noștri, dar să le și respecte drepturile fundamentale. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim, spune președinta. Doamna Dalin se pare că nu este aici. Doamna Zipă se pare că locuiește. Vă rog. Mulțumesc. Din nefericire, doamna raportoare eh, Dali nu poate fi astăzi aici pentru că este la Geneva și reprezintă grupul nostru la negocierile privitoare la Convenția Minamata. Deci eh, voi spune câteva cuvinte în numele ei. Looking forward for the eh, Așteaptă negocierile care să ducă la un compromis între toate grupurile politice, care sperăm că va duce la mai multă încredere a cetățenilor în uh, instrumentele noastre de securitate și asigura că aceste instrumente au caracter proporțional și țin cont de drepturile cetățenilor, drepturile fundamentale, că întotdeauna ne lovim de această problemă la Comisie. E vorba de, cum a spus domnul Coelho, un, un, unul din sistemele IT cele mai mari din întreaga lume și o măsură compensatoare cheie pentru abolirea controlelor la frontierele interne și atunci trebuie să ne asigurăm că acest sistem facilitează un grad înalt de securitate, inclusiv și foarte important, securitatea datelor personale ale cetățenilor, mai ales în ce privește datele sensibile, cum ar fi datele DNA. Grupul nostru vrea să sublinieze patru puncte cheie care au uh, dominat amendamentele depuse de raportoarea noastră din umbră. Multe din aceste puncte cheie au caracter orizontal, deci nu voi intra în detaliul fiecărui uh, dosar, ci le voi prezenta împreună. Și anume, ca grup, noi considerăm că e important să clarificăm uh, limbajul acestor texte ca să ne asigurăm că persoanele inocente uh, nu sunt și ele incluse printre cele vinovate și atunci trebuie să ne asigurăm că cei care sunt țintiți sunt chiar făptași uh, unor uh, infracțiuni grave mm, care au natură teroristă și sunt probe clare care sugerează că o asemenea infracțiune a fost uh, comisă de persoana respectivă. În al doilea rând, am dorit să subliniem importanța de a ne, asigurăm, uh, de a ne asigura caracterul proporțional, mai ales în ce privește cine uh, Eh, trebuie să aibă acces la datele din sistemul SIS. Din acest motiv, eh, raportarea noastră a depus amendamente pentru a ne asigura că această caracteristică se regăsește. Ce privește conservarea și păstrarea datelor, doamna Dali a depus un, o serie întreagă de amendamente cerând reducerea termenului de 5 ani al Comisiei la 3 ani. Aceste amendamente se referă la uh, supraveghetorul uh, pe protecția datelor care a dat avezul privitor la, acest, privitor la această propunere și noi considerăm că uh, se fa- trebuie respectată și uh, sentința privitoare la acordul PNR UE Canada și uh, toate sentințele CEJ. Apoi, Uh, s-a propus o nouă secțiune în propunerile care au de face cu sancțiunile, aspect foarte important pentru grupul nostru. Noi credem uh, cu tărie că și statele membre și agențiile care au acces la uh, vis trebuie să asigure un nivel înalt de responsabilitate când e vorba de introducerea greșită a datelor în SIS, utilizarea abuzivă a datelor din sistem și schimbul de informații suplimentare. Deci, în concluzie, mai sunt multe de făcut, dar noi uh, avem atitudine deschisă, suntem optimiști uh, că vom obține un rezultat bun. Thanks a lot. Uh. Mulțumesc. Acum domnul de prei. a shadow Și domnia sa raportor din umbră. Uh, madame la Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să felicit uh, raportorul pentru capacitatea sa de muncă și disponibilitatea s-a, s-a ocupat de aceste dosare și iată că astăzi uh, trebuie să se ocupe și de cel de-al treilea dosar și vreau să-l felicit după cum spuneam, pe domnul raportor Coeliu și mă felicit și de calitatea schimburilor de opinii de la reuniunile uh, raportorilor din umbră de până acum. În ce privește SIS returnări, în general uh, spun că sunt de acord cu aproape toate propunerile care au fost făcute de către raportor și menționez amendamentele sale care vizează consolidarea garanțiilor în cursul schimbii, schimbului de informații suplimentare cu țări terțe, cum e cazul Eurodac. Vreau să mai indic fapt faptul că sunt două elemente în legătură cu care nu sunt de aceeași opinie cu raportorul. Nu știu dacă e cazul să menținem în SIS datele privitoare la returnare timp de 5 ani, cum propune raportorul, deci 5 ani după uh, aplicarea deciziei. Așadar, când cineva deja a plecat de pe teritoriul nostru SIS, e o bază de date operațională care dă instrucțiuni precise privitoare la un anumit comportament din momentul în care cineva a intrat, nu mai trebuie să respecte acele uh, dispoziții. Deci cred că, sigur, informațiile trebuie păstrate, am și vorbit cu raportorul, dar nu în SIS, ci în Eurodac, care e baza de date care folosește pentru acest tip de situații. În al doilea rând, raportorul propune să se introducă doar amprente digitale și nu date dactilografice. Mă rog, motivele nu le discutăm acum, dar eu cred că cu cât mai multe informații avem, mai, cu atât mai bine e. Deci nu vreau să restrâng uh, probele pe care le putem introduce în sistem. În ce privește SIS, frontiere și poliție, din nou, în general, și nu vă va surprinde, sunt de acord cu propunerile raportorului. Sunt de acord cu dubiile sale în ce privește obligația ca fiecare stat membru să dispune de o copie națională. E preferabil să nu obligăm statele membre să adopte această măsură, ci mai degrabă să consolideze infrastructura sistemului central, astfel încât eficiența să fie garantată. De asemenea, susțin propunerea raportului în ce privește celeritatea cu care trebuie răspuns anumite solicitări de informații. Textul prevede că după o cerere suplimentară de informații din partea unui polițist sau în fine, a unui uh, agent de frontieră, biroul Siren răspunde cât mai rapid posibil și într-un termen maxim de 12 ore dar noi am creat birouri care trebuie să fie operaționale 24 de ore din 24, 7 din 7 și mai ales în ce privește terorismul, identificarea teroriștilor. Acolo termenele trebuie să fie cât mai scurte, deci nu putem spune să fie un maxim de 12 ore, cum propune domnul Coelho. Uh, susțin modificarea sa care obligă biroul de siren să răspundă imediat în caz de amenințare teroristă. Insist și asupra ideii conform căreia toate informațiile și mai ales cele care țin de terorism trebuie notificate către Europol. Iau un exemplu ca să explic ce vreau să spun. Să presupune că se comite un atentat în Germania. Poliția germană a identificat autorul atentatului și oricum numele acestuia, dar n-a avut timp să introducă numele în SIS. Și uh, atentatorul a ajuns în Belgia și a fost reperat în Belgia, pentru că Franța l-a semnalat. Acum, singurele două țări care știu că sunt în Belgia și că e în Belgia și vrea să ia avionul, sunt Belgia și Franța. Și atunci Germania ce face? Și atunci când aceste informații nu sunt transmise în mod sistematic către Europol, atunci există o lacună și o lipsă de eficacitate strigătoare la cer. Deci cred că transmiterea automată a informațiilor către Europol e o necesitate operațională ca să luptăm eficient contra terorismului. Mai sunt câteva puncte, dar în general vă spun că eu consider că împreună cu raportorul și raportorul din umbră, vom ajunge la o propunere foarte bună, în termen cât mai scurt, pentru că atmosfera e constructivă și suntem convinși că miza e foarte importantă. Mulțumesc. Aș dori acum să dau cuvântul doamnei Mare Cristin Verge. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să-mi cer scuze pentru că nu am lucrat destul asupra acestui text. V-am spus deja dinainte că este așa. Eu am lucrat și la ETIAS și la sistemul de intrări și ieșiri și mi-e greu să nu mă uit la o logică globală pentru toate aceste dosare și această logică globală mă îngrijorează. Mai precis, ce vreau să spun este că al treilea text SIS, acel care se numește SIS returnare, mă îngrijorează cel mai tare, pentru că eu cred că în spatele acestui text avem, de fapt, o legătură care se creează între terorism, criminalitate și migrație ilegală. E un fel de legătură care uh, mi-e greu să, sigur, înțeleg aspectele de securitate, control de frontieră și uh, înțeleg că există acest aspect, dar afișarea acestor două probleme legate mă deranjează, mai ales uh, în funcție de autoritățile care vor avea acces la toate aceste baze de date. Deci eu mă uit aici la o logică globală și sunt uh, destul de îngrijorată pentru că legislațiile în statele membre nu sunt deloc armonizate una cu cealaltă pe tema migrației legale, reglementate. Nici măcar în ceea ce privește protecția refugiaților nu există o, o legislație unitară. Deci eu încerc să înțeleg cum sistemele alerte, de alertă sistematice de vor putea să fie puse în aplicare, de exemplu, la declanșarea unei cereri, unei solicitări de azil. Pentru că mă refer aici, de exemplu, la anumite expulziuni care au fost făcute de către expulzări care au fost făcute de anumite țări și vorbesc, de exemplu, de Belgia. Când autoritățile belgiene și autoritățile sudaneze și-au dat seama că trebuie să identifice împreună persoane și să faciliteze returnarea. Mă gândesc că dacă avem acest sistem la nivel european cu alerte sistematice, atunci o să avem totuși destul de multe îngrijorări în legătură cu ceea ce se va întâmpla, ce va deveni Uniunea Europeană și felul în care Uniunea Europeană își va redefini valorile. Eu sunt dintre cei care consideră că mm, drepturile omului trebuie să se aplice și cetățenilor țărilor terțe, nu numai cetățenilor Uniunii. Știți că noi am depus mai multe amendamente, nu vreau să vorbesc de amendamentele de principiu pe care noi le-am folosit pentru ca să ne um, menționăm încă o dată poziția ostilă față de toate sistemele de fișare, însă vrem să avem o abordare constructivă pentru ca aceste sisteme măcar să respecte așa numitele valori ale Uniunii Europene. Avem așadar mai multe amendamente pe care le-am depus care au ca obiectiv încadrarea mai bună a sistemului și a domeniului său de, com- de aplicare. Uh, proporționalitatea, de asemenea, este o chestiune care ne e foarte importantă. Poate domnul raportor o să poate să reacționeze la acest punct care ne interesează cu siguranță. Eu zic că nu întotdeauna miza este aceeași în funcție de finalitățile pe care le-am stabilit. Uh, nevoia de a reduce, de exemplu, uh, fluxul de informații, adică cantitatea de informații și uh, propunerea de a folosi amprentele sau imaginea uh, imaginea chipului, așadar, pentru a, spre date de identificare, dar când vorbim de interoperabilitate și nu de interconexiune, cred că aici mai sunt lucruri de făcut pentru ca să îmbunătățim mai bine sistemul acesta. Uh, dreptul la recurs, la apel pentru persoanele în cauză este de asemenea de reglementat, mai ales când e vorba de cetățeni din țări terțe și mai ales când atunci aceste persoane sunt considerate ca fiind în situație nelegală, ilegală. În orice caz, um, ei trebuie să aibă un drept de acces uh, la datele acestea și uh, un drept de modificare a datelor uh, eronate, dacă mai ales aceste erori pun uh, în, la îndoială dreptul lor de ședere. Există un set de garanții care de obicei acompaniază orice regulă care e legată de protecția datelor și care trebuie și aici să fie garantate. Nu vreau să revin acum asupra pozițiilor pe care le-am mai exprimat, care sunt pozițiile noastre generale, dar spun că ținem foarte mult la respectarea Convenției de la Geneva, care din ce în ce mai prost stă în contextul de care vorbim, mai ales în aplicarea de către statele membre a prevederilor ei. Eu zic că vorbim aici de reguli care se impun la nivelul Uniunii Europene și că ar trebui mai degrabă să garantăm niște standarde minime decât să ne luăm după fiecare stat membru care uită câteodată de drepturile omului. Mulțumesc! Thanks. I don't see, uh, Văd că nu mai doresc alți raportori din umbră să ia cuvântul, așa că o să dau cuvântul doamnei Ciniti. Vă rog. Grazie, grazie președinte. Doamna Chinici, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să mulțumesc foarte mult raportorului și tuturor colegilor care au lucrat pe dosarul regulamentului SIS 2. Mulțumesc foarte mult pentru cum s-au implicat, uh, pentru că nu e vorba de un document deloc ușor, e vorba de ceva foarte complex care încercă să reglementeze un instrument pe care noi îl considerăm absolut fundamental pentru securitate și care în același timp trebuie să respecte drepturilor cetățenilor, așa cum a spus-o și doamna Zipel în intervenția dânsei în numele raportoarei noastre din umbră. Eu aș vrea doar să menționez mai mult un aspect specific care are legătură cu faptul că sistemul SIS este indispensabil, după părerea mea, pentru ca să prevenim și pentru ca să semnalăm uh, dispariția unor minori. Mi se pare din acest punct de vedere că sistemul nostru e esențial și în intergrupul pentru drepturile minorului, minorilor am prezentat câteva amendamente care au ca scop uh, plasarea interesului minorilor sub, deasupra tuturor celorlalte principii și pentru ca el să fie luat în vedere atunci când se aplică sistemul. Aceste amendamente au ca scop ca semnalările care se fac despre minori să poată întotdeauna să fie adoptate în colaborare cu autoritatea care trebuia să protejeze minorii respectivi. În cazul minorilor non-acompaniați care au dispărut, e indispensabil, de exemplu, ca uh, culegerea și păstrarea și accesul la datele respective să fie finalizate întotdeauna uh, Um, să aibă tot timpul ca scop um, păstrarea și protejarea interesului minorului. La Intergrup, după cum spuneam, am vrut și noi să intervenim cu câteva amendamente și toate aceste amendamente se referă la condițiile minorilor dispăruți, care trebuie să beneficieze de măsuri specifice în funcție de situația în care se găsesc minorii respectivi și deci autoritatea competentă trebuie să-și adapteze reacția la situația respectivă. Este evident că condiția unui minor străin neacompaniat care ajunge pe teritoriul european și care, de exemplu, când se mută dintr-o țară în alta, se pierde, îi pierdem, de exemplu, urma, este diferit de uh, situația unui uh, copil care, de exemplu, este în uh, uh situația să fie de, de dispariție la nivel internațional. Deci trebuie să adaptăm uh, reacția noastră la situație și trebuie întotdeauna să evităm intervenții care ar putea fi traumatice asupra minorilor și copiilor. Am spus încă o dată că vreau să subliniem prin amendamentele noastre exact necesitatea de a implica tot timpul și autoritățile care au competențe specifice în legătură cu protecția minorilor. Cred că colegii au făcut un pas înainte foarte mare și că deja putem spune că am avansat. Însă mai avem multe de făcut pe Arusar pentru ca să ajungem cu adevărat la o situație care să fie împărtășită de toți. E vorba de o situație în care se necesită o cooperare absolută între poliția judiciară și în același timp și colaborarea cu cei și autoritățile care protejează drepturile omului și drepturile mm, celor mai vulnerabili, care sunt de obicei copiii și minorii. Mulțumesc! Mulțumesc! și domnul Le Breton dorea să intervină. Vă rog. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate, vreau să vă amintesc că grupul meu politic este împotriva acordului Schengen, dar trebuie să fim pragmatici pentru că el există și deci atâta timp cât există trebuie să fie cât mai eficient pentru ca să luptăm împotriva migrației ilegale. Mi se pare că propunerea de regulament pe baza căreia a fost uh, elaborat raportul Lennert E o propunere care dorește utilizarea sistemului de informare Schengen pentru a uh, retrimite, returna um, străinii în situație ilegală. Deci aici mie mi se pare că merge în direcție bună. În ceea ce privește amendamentele care au fost depuse, eu constat că unele amendamente întăresc obiectivul acesta și deci merg în direcția bună și vreau să vă dau trei exemple aici. Amendamentul numărul 5 care permite conservarea timp de 5 ani a semnalărilor cu privire la străinii care au fost returnați când a, uh, returnarea nu a fost acompaniată de o interdicție de reintrare, amendamentul 16 care îmbunătățește identificarea străinilor care sunt, fac obiectul unei semnalări și un alt amendament foarte interesant, amendamentul 20, care propune publicarea în raportul Agenției Europene de Resort a statisticilor cu privire la numărul de returnări. Eu cred că aceste amendamente arată că putem, într-adevăr, să folosim sistemul acesta Schengen pentru ca să putem uh, cel puțin să mai înnăbușim fenomenul migratoriu care uh, acum se uh, împrăștie peste tot. Domnul Radov, Mulțumesc, doamnă președinte, stimat, stimat domn raportor, stimat raportor, criza migratorie și criza securității în Europa a pus la încercare dură sistemele de securitate și sistemele de informare. Aceste sisteme trebuie să servească forțele de ordine și autoritățile care apără frontierele europene. Noile măsuri și Noile dispoziții au ca scop folosirea unei mai bune și aplicarea unei mai bune securități la frontierele europene. Eu aș vrea să vă rog să susțineți modificările și amendamentele pe care le-am cerut cu privire la persoanele returnate, chiar dacă nu există o interdicție de revenire. Astfel, autoritățile ar putea să aibă o idee mai clară despre pericolul pe care îl reprezintă sau nu persoana respectivă. Astfel, sistemul ar putea să fie folosit mai bine pentru a asigura securitatea frontierelor externe. Dar dacă vorbim despre securitate și despre țări precum Bulgaria, care uh, aplică 100% dispozițiile și măsurile prevăzute, trebuie să fie de aceea și Bulgaria primită în spațiul Schengen și fac un apel din nou la adresa președintelui Comisiei pentru ca să poată să demonstreze Uniunea Europeană că chiar îi pasă de securitatea frontierelor. Nu mai dorește nimeni să vorbească din Parlament, văd. Așa că vreau să dau uh, cuvântul domnului Eger Bericev, care reprezintă președinția Consiliului. Vă rog. Thank you, members of Parliament, uh, ladies and gentlemen. Uh, from the Vă mulțumesc. Stimați europarlamentari, doamnelor și domnilor, din partea președinției pot să fac o actualizare a situației pe aceste dosare, atât cât e posibil. Acum ne apropiem de sfârșitul procedurilor pe aceste dosare. E bine să auzim cu această ocazie că Parlamentul ce a propus Parlamentul și noi, Consiliul, avem cam același calendar, așa că vom încerca să avem abordarea generală în Consiliu cam în același timp în care Parlamentul European va avea sesiunea de vot și raportul pregătit, astfel încât să începem trialogul cât de curând posibil. Obiectivul nostru este același ca obiectivul Parlamentului, cum am auzit astăzi, și noi ne-am dorit, dacă este posibil, să avem un acord pe dosar până la sfârșitul anului. Așa că, pentru noi, e îmbucurător ceea ce am auzit. Ne aflăm uh, pe aceeași direcție și, și din intervențiile de astăzi a reieșit acest fapt. Pot să spun că obiectivul este același și pentru Consiliu și pentru Parlament și anume să avem cel mai bun sistem și care să poată fi pus în funcțiune și e important pentru cei din domeniu să-l utilizeze astfel încât să asigure securitatea Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult și acum Vom asculta o intervenție din partea unui reprezentant al Comisiei, doamna Jujana Felca Jansen. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei Libi. Libe. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru comentarii. Sunt uh, foarte bune și arată că aveți experiență în acest domeniu. Ați uh, vorbit despre multe chestiuni pe care le-au atins și statele membre pe parcursul discuțiilor în Consiliu și mă bucur să văd că interesul statelor membre al dumneavoastră și interesul nostru toate converg. Așa că discuțiile din Consiliu se reflectă și în propunerile dumneavoastră de amendament. De aceea mă aștept să ajungem la un acord rapid și pe acest dosar, poate la sfârșitul anului. Cred că progresul în domeniul Europol a fost foarte bun. Apropo de cele spuse de domnul Depre, Europol a început să folosească în mod activ sistemul, până acum a făcut mai multe căutări în sistem, printr-un simplă, printr-o simplă implementare tehnică la funcționa de căutare a sistemului și plănuim deja, sau în amendamentele pe care le pregătim pentru propunere, Europol, Europol va fi conectat la schimbul suplimentar de informații și va exista și o notificare în timp real în ceea ce privește căutările cu rezultat pozitiv. Credem că e o cale foarte eficientă de comunicare cu Europol. Europol să fie un sistem, Europol să fie un mem, să aibă acces la sistemul Siren. O parte importantă acestui schimb de informații. Credem că am făcut progres foarte bun. Aș sublinia necesitatea de a menține standardele prevăzute acum sub instrumentul juridic și impunerea în aplicare a instrumentului juridic cum ați menționat, SIS e cheia pentru siguranța cetățenilor europeni. Și nu mă refer doar la terorism, ci și la infracțiuni, infracțiuni de zi de zi, normale. Cred că e un sistem important pentru cetățeni. Ei trebuie să simtă că se află într-un mediu sigur și că infracțiunile sunt abordate. De aceea este foarte important să fie menținute standardele de siguranță și nu scăzute. Mă refer la propunerea dumneavoastră de amendament în ceea ce privește controlul, articolul 36, Acest tip de verificări, de control ar trebui să fie utilizate și pe viitor pentru toate tipurile de infracționalitate, nu doar în cazul infracționalității grave, ci și infracțiuni unde pedeapsa e sub 3 ani pentru că atunci când încep o investigație, autoritățile nu știu întotdeauna care va fi nivelul pedepsei pentru acțiunea respectivă. Și v-aș da un exemplu. Furtul din magazin organizat poate de asemenea să aibă consecințe negative importante negative asupra proprietarilor de magazine și pierderile pot să fie foarte mari. Avem rapoarte din Germania care ne arată acest fapt. Așa că e important să ne ocupăm, da, de terorism, dar și de alte tipuri de infracțiuni unde nivelul uh, pedepselor e mai scăzut. Aș dori să mai spun câte ceva și despre stocarea datelor. Ați spus că ați prefera ca aceste, această perioadă de stocare a datelor, de reținere a datelor să fie menținută. Cred că niciun SIS, retenția datelor, nu e cuvântul potrivit, pentru că vorbim de date importante pentru siguranță și trebuie să fie menținute cât timp au relevanță în termen de securitate, adică până când scopul alertei a fost îndeplinit, adică persoana persoana a fost arestată sau o persoană dispărută a fost găsită sau un obiect furat a fost localizat. Așa că eu nu aș spune perioadă de retenție a datelor, ci de revizuire, o perioadă minimă, după care în care trebuie să facă astfel de verificări. Apoi, pentru a reduce povara asupra autorităților, eu cred că ar fi preferabil să fie menținută perioada de revizuire la 5 ani, pentru că oricum alertele trebuie să fie șterse odată ce obiectivul a fost îndeplinit pentru categoriile mai sensibile, cum ar fi căutări specifice, discrete, de asemenea persoane vulnerabile sau dispărute, aici perioada ar fi oricum un an. De aceea eu nu consider că există vreun risc în a avea o perioadă de retenție a datelor mai lungă sau de revizuire pentru alerte. Cât despre returnare, ați spus că ar fi preferabil să avem o perioadă de 5 ani de retenție, chiar dacă alerta a fost deja eliminată și persoana returnată. Aș dori să subliniez din nou faptul că SIS e un uh, sistem în care o alertă e accesibilă utilizatorului final și ei trebuie să știe ce li se cere, ce trebuie să facă. Dacă alertele rămân în sistem și nu se face nicio acțiune din punct de vedere al informațiilor, atunci nu ne aliniem obiectivului SIS și asta ar putea să fie o problemă de protecție a datelor sau drepturilor fundamentale pentru cele al cărei date sunt prelucrate. De aceea aș insista ca pentru returnare deciziile pentru indivizi să nu fie stocate în SIS, pentru că există Eurodac sau alte sisteme care ar putea să abordeze mai bine o asemenea situație. Acestea ar fi elementele principale. Că despre copiile naționale, copiile naționale obligatorii, aș sublinia că nu vorbim de copii de pline, ci copii parțiale și cu date alfanumerice. Cred că aceasta e o diferență foarte mare și suntem de acord și pe aceeași linie că trebuie consolidat sistemul central. Însă, din punct de vedere tehnic, Sistemul central consistă, e făcut din diferite componente, o rețea, o rețea și ea cu componente diferite, aplicația în sine și există întotdeauna un risc, din păcate, ca aceste componente să nu funcționeze. De aceea, pentru securitatea țării și a cetățenilor, e foarte important să aibă propria copie, o posibilitate de a avea o rezervă în caz de urgență. De aceea trebuie să subliniez faptul că această copie națională e supusă unor reguli foarte stricte de a datelor și securitate. Apoi, consistența datelor. Ele să fie atât în sistemul central cât și în copii aceleași date, să aibă loc o verificare în fiecare lună și sunt rapoarte în fiecare lună. Statele membre până acum au ajuns la zero diferențe. Cred că în cazul unor incidente majore s-a arătat faptul că e foarte util să existe o copie națională. Chiar dacă rețeaua nu funcționa, statul membru putea în continuare să facă verificări în SIS. De aceea ne-am, ne dorit să fie menținută propunerea în acest sens. Așteptăm cu nerăbdare dialogul și așteptăm discuțiile cu dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim și acum îi dau cuvântul domnului raportor pentru a concluziona discuția. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc Comisiei și Consiliului pentru nivelul înalt de cooperare pe care l-am avut cu ambele instituții. A fost foarte util. Dacă îmi permiteți, voi face niște observații. În primul rând, să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și grupurilor politice pentru comentariile făcute. Doamnei Sipel, aș uh, dori să vă spun că avem aceleași îngrijorări în ceea ce privește accesul, că despre sancțiuni și noi am uh, depus amendamente care merg în aceeași direcție ca S și D-ul. Așa că cred că ne aflăm pe aceeași cale. Cât despre comentariile domnului Dupre. Mă bucur că avem, am, am ajuns la un acord în ceea ce privește copile naționale și asupra faptului că trebuie să consolidăm stabilitatea și eficiența sistemului central. Și mă bucur că și liberalii merg pe aceeași cale. Sunt de acord și cu comentariile făcute de domnul Depre cu privire la necesitatea de a avea un timp de răspuns mai eficient în siren. Două ore e prea mult. 12 ore e prea mult, mai ales în cazurile în care avem nevoie de un răspuns imediat, mai ales în cazul terorismului, dar nu doar pentru acest caz. Doamna Vergia Sunt de acord cu comentariile făcute și anume că nu dorim să se facă o confuzie între terorism, migrație, refugiați. Sunt pe deplin de acord. Tot ce putem face să evităm acest fapt, trebuie să facem și puteți să contați pe mine. Și sunt de acord și cu ideea că drepturile fundamentale sunt pentru toată lumea și nu doar pentru cetățenii europeni. Și o felicit pe doamna Verja pentru amendamentul privind uh, resortisanții statelor terțe și sistemul și cred că e un lucru pe care îl putem adăuga în raportul final. Dacă doamna Vergia îmi dă voie, aș îndrăzni să spun că pentru grupul GUE, după părerea mea, e mai ușor să ne asigurăm că este o autorizare corectă în sisteme care deja există, de exemplu în sistemul de informații Schengen, cu competențe și control și garanții mai mari față de noul sistem. Înțeleg scepticismul doamnei Vergea cu privire la noile sisteme anunțate, însă există sisteme pe care le avem deja, care funcționează bine și știm cum trebuie protejate drepturile fundamentale. Așa că eu cred că putem să îmbunătățim sistemele deja existente. Doamna Chnicii vedem lucrurile la fel. Și aș putea să spun acum că reforma sistemului SIS e unul, e unul din lucrurile cele mai interesante. Lucrul cel mai interesant pe care îl găsim e tocmai consolidarea garanțiilor pentru minori și pentru copii. Și eu am făcut propuneri în acest sens, alerte diferențiate pentru copii obligația de a fi protejați copiii. Nu am uitat niciodată ce ne a spus Europol despre cei 10.000 de copii dispăruți pe teritoriul Uniunii Europene. E un lucru care reprezintă o rușine pentru noi și trebuie să ne asigurăm că pe viitor așa ceva nu se va mai întâmpla. Domnul le Breton. Comentariile erau pentru raportul colegului meu și le voi transmite. Același lucru valabil pentru domnul Radev. Majoritatea comentariilor erau pentru returnare, dar domnul Radev a făcut un comentariu cu care sunt de acord cu privire la Bulgaria. Să nu uităm că am fost raportor al acestui parlament pentru extinderea, sta, extinderea spațiului Schengen pentru Bulgaria și România. Singurul criteriu era verificarea tuturor condițiilor și în Parlament a existat o majoritate mare, cu toții am concluzionat că condițiile sunt îndeplinite și atunci nu există nici motive politice, nici tehnice care să împiedice România și Bulgaria să se asocieze spațiului Schengen. Și, doamnă președinte, cred că am răspuns la toate comentariile. Vreau să le mulțumesc din nou tuturor raportorilor din umbră pentru aport și sunt optimist. Cred că vom putea să ne încadrăm în calendar și am auzit că este același calendar și cel al Consiliului și sper că până la sfârșitul anului Parlamentul și Consiliul vor cădea asupra unui acord pe dosar. Mulțumesc! Thank you. Thank you very much. Mulțumesc! Mulțumim, Carlos, pentru munca și profesionismul tău. Eh, reamintesc că Votul uh, în Libe va avea loc pe data de 11 la 12 octombrie. Și acum, dragi colegi, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Și anume, uh, este vorba despre combaterea spălării de bani prin legea penală, prezentarea unui proiect de raport mm, al domnului Corau. Vă reamintesc că um, deja am avut o prezentare a acestui raport uh, în Comisia Dată Libe pe data de 29 iunie 2017. Directiva propusă uh, a fost prezentată în decembrie 2016, se bazează pe Convenția Consiliului Europei din 2005 privitoare la spălarea de bani, cercetări eh, și confiscarea avuților provenite din infracțiuni și finanțarea terorismului, care n-a fost ratificată de toate statele membre UE și directiva se bazează și pe recomandările FATF, care reprezintă o task force pentru acțiune financiară și uh, se și trece mai departe, să depășesc aceste instrumente. De exemplu, în ce privește numărul uh, infracțiunilor, autospraia de bani, decuplarea infracțiunii de spălare de bani, de condamnarea pentru uh, activitatea infracțională, infracțională care a dus la uh, căpătarea acestor proprietăți și în ce privește ex-teritorialitatea. Consiliul și-a adoptat uh, abordarea generală pe data de 8 iunie 2017. Acestea fiind spuse, voi da cuvântul domnului raportor, domnul Ignazio Corrao. Mulțumesc. Bine, innanzitutto io vorrei... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, în primul rând pentru uh, cooperarea dintre noi și tot uh, ce am făcut în aceste ultime luni în pregătirea acestui document, uh, discuții, pentru a încerca uh, să avem o imagine clară a unui document, o directivă foarte importantă, pentru că atunci când vorbim de armonizarea sistemelor uh, penale în ce privește spălarea de bani, vorbim despre o infracțiune foarte gravă care permite crime organizate să aducă pe piața legală profiturile de unor activități ilicite. Deci se, are loc o distorsionare a concurenței în, pe piața legală. Din păcate, faptul că avem uh, sisteme penale diferite complică uh, foarte mult uh, viața magistraților noștri și nu există posibilitatea de a reprima acest fenomen. Deci trebuie utilizat bine această directivă. E o mare posibilitate pentru instituțiile europene ca să facă pași înainte în ce privește reprimarea unei infracțiuni odioase de dreptul. Vreau să mulțumesc și Comisiei pentru propunerea sa, pentru că e o propunere bună de directivă, pe baza care am putut uh, lucra. Deci e bună ca bază de plecare. Deci pentru noi e important să reușim să avem un text eficient, clar, complet. Așadar, ne-am concentrat asupra posibilor argumente mai spinoase, mai dificil de înțeles uh, în acest text și Uh, am avut 27 de amendamente față de propunerea comisiei. E vorba de mm, puncte pe care le puteți consulta. În principal, se poate vorbi despre tot ceea ce ține de definiția uh, infracțiunii de spălare de bani. Uh, e vorba de dol și interpretarea acestei uh, definiții se va, va putea duce la un dol specific ca să nu se agraveze prea mult, să nu se îngreutățească, să, să îngreuneze prea mult sarcina probei. Ce privește inversarea sarcinii probei, a fost un instrument utilizat în Italia, de exemplu, pentru a combate criminalitatea organizată și pentru a conferi judecătorilor instrumente concrete pentru a confisca patrimoniul ilicit. Foarte important. Uh, de multe ori uh, se aude fraza ia urma banilor și vei găsi mafia. Așa spunea Giovanni Falcone. Noi în acest text am prevăzut un nou articol privitor la confiscarea prof, proprietăților provenite din activități uh, infracționale și pentru noi e un articol foarte important, însă am exclus posibilitatea uh, inversării sarcinii probei în mod net în sarcina acuzatului în ce privește confiscarea. Asta ca să garantăm un echilibru privitor la drepturile acuzatului. Deci am prevăzut că pentru dovada uh, infracțiunii și confiscării, magistratul trebuie să beneficieze de o argumentație și să nu uh, fie valabil uh, doar principiul liberei convingeri, dincolo de orice dubiu rezonabil. Un alt punct principal al acestei directive se referă la dubla incriminabilitate a unui comportament infracțional. Am dorit să introducem un fel de uh, Ehm, dublă cale în materie de dublă incriminare a presupuse infracțiuni pentru a garanta principiile de drept și a, a, eh, a eh, asigura combaterea infracțiunilor foarte grave. Dublu caracter incriminabil rămâne regula, însă cu amendamentele 9 și 10 am prevăzut două excepții prin care va fi suficient să eh, se prevadă fapta ca infracțiune într-un stat membru ca să poată intra în joc uh, uh spălarea de bani. Cele două uh, prevederi uh, privesc două infracțiuni grave, de exemplu, traficul de ființe umane, terorismul sau corupția, pe când cel de-al doilea clas și a doua excepție se referă la lista de țări identificate de către Comisie ca țări uh, cu risc, cu grad înalt de risc. Cu amendamentele am, noastre am introdus sancțiuni specifice care credem noi că suntem eficiente și disuasive, de exemplu, interdicția permanentă de a încheia contracte cu administrație publică. Sigur, ideea e de a continua să colaborăm în cel mai bun spirit cu toți raportorii din umbră și să încercăm să ajungem la compromisurile cele mai bune posibil ca să avem o poziție puternică a Parlamentului la negocierile cu Consiliul și Comisia care credem noi că pot ajunge la bun sfârșit și asta destul de rapid. În ce privește tocmai calendarul, Uh, pe 12 octombrie se vor prezenta amendamentele în comisia noastră. Votul la, uh, uh, s-a desfășurat pe 13 noiembrie și eu sper să reușim să votăm în plen luna noiembrie ca să putem încheia munca noastră în cursul acestui an, că durează de ceva timp munca noastră. Mulțumesc! Thank you. Thank... Mulțumim, spune președinta. Acum Monica Holmeier, raportor din umbră. Bine ați Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc raportorului, dar și raportorilor din umbră pentru cât de bine am colaborat și pentru că cred că am avut ocazia să discutăm de multe ori, să ascultăm părerea experților Vreau să felicit pentru raportul acesta pe care îl uh, discutăm astăzi către tuturor, către toți, pentru că cred că arată că putem să colaborăm foarte bine și în același timp el uh, extinde ceea ce realizasem până acum foarte bine. De exemplu, dacă nu numai uh, în momentul în care primești bani și trimiți sau folosești banii respectivi se consideră că se declanșează procedura penală, ci chiar atunci când se află că există uh, Um, de exemplu, se comercializează sau se folosesc anumite sume și se află că ele provin din activități teroriste sau din activități de alt de tip dubitabil, acolo deja se poate declanșa procedura. Apoi, limita de 500.000 de euro este o adăugare foarte binevenită sau alte fapte um, care ar putea fi considerate, care sunt considerate mult mai uh, grave în momentul de față după acest raport. Uh, Întrebarea este dacă să aplicăm numai la terorism și la traficul ilegal de arme aceste noi prevederi sau, de exemplu, și infracțiunile grave precum traficul de organe, de exemplu, sau omoruri uh, în care de asemenea se vehiculează sume de bani, uh, abuzuri sexuale împotriva copiilor sau toate alte infracțiuni grave pe care le înregistrăm în Europa dacă trebuie să ne concentrăm doar pe traficul ilegal de arme și terorism sau putem să extindem și la altele? Aceasta e întrebarea mea, pentru că mi se pare că ar fi doar problem, oarecum problematic să considerăm că două sunt grave și celelalte două nu sunt așa de grave. Poate că ar fi bine să discutăm deschis despre această variantă. Ceea ce m-ar mai interesa este să discutăm și despre activitățile despre care a discutat doamna Gomez mult, adică firme paravan sau alte uh, folosirea multor sume mari uh, prin sindicate, împărțindu-l acele sume în sume foarte mici pentru a spăla banii. Foarte multe state membre au un prag foarte mare la care consideră de-abia că e vorba de spălare de bani și deci uh, există practica de a folosi sume foarte mici pentru ca să nu fi prins și prin activitățile actuale și prin legea actuală, smurfing-ul, de exemplu, folosirea acestor sume mici de bani nu poate fi deloc acoperită de dreptul penal. În legătură cu confiscarea, ar trebui să ne gândim, de exemplu, și eu zic să discutăm, că avem o directivă. Vreau să știu dacă facem referire la ea pentru că poate că așa creăm o bază juridică dublă și ceea ce ar putea să creeze probleme în interpretarea dreptului, dar poate că putem să facem referire la o directivă sau uh, la documente pe care le avem uh, deja elaborate de către Parlament și de către Consiliu și adoptate deja. Ar trebui să clarificăm și aici baza juridică și vreau să discut cu dumneavoastră despre această clarificare posibilă. Și mai am câteva întrebări pe care vreau să vi le pun în cadrul discuțiilor pe care le vom purta aici. Aș vrea, în primul rând, să felicit pe cei implicați, însă pentru că cred că putem discuta foarte bine și deja premizele sunt puse pentru ca să avem o soluție pe care să o acceptăm cu toții. Mulțumesc, Monica. Acum Ana Gomes. Mulțumesc uh, lui Ignacio Corao pentru acest raport, pentru reuniunile cu experții pe care le-a organizat, care au fost foarte utile pentru noi, raportorii din umbră, ca să înțelegem despre ce e vorba și pentru ideile creative pe care le-a pus în propunere pentru a îmbunătăți propunerea Comisiei. Cred că e vorba de o chestiune extrem de importantă. Pe linie cu ce am descoperit noi, cu Panama Papers, uh, trebuie să facem și aici o treabă foarte bună. E o mare șansă pe care o avem să Uh, îmbunătățim această directivă și pentru că autoritățile noastre de aplicare a legii, magistrații noștri să poată beneficia de un instrument eficient și efectiv ca să poată uh, descoperi și pedepsi acest tip de infracționalitate care, reamintesc, uh, până la urmă nu este altceva decât combaterea crimei organizate și finanțării terorismului. Asta este un element care adesea nu intră în raționamentul statelor membre când uh, ele uh, au de-a face cu asemenea infracțiuni în cadrul lor uh, juridic, dar noi, europarlamentari aleși, trebuie să subliniem acest aspect. Ei răspunderea lor, dacă vor să fie eficienți în combaterea terorismului, trebuie să fie eficienți și în a lupta împotriva finanțării terorismului. Și e clar că multe se întâmplă în asocierea cu mm, tot felul de uh, forme de criminalitate organizată și prin exploatarea lacunelor din sistemele noastre financiare, sistemele fiscale și, sigur, juridice. Așadar, aș spune că eu consider că și obiectivul e de a facilita cooperarea între autoritățile polițienești și judecătorești, uh, care sunt implicate în uh, combaterea uh, spălării de bani și infracțiuni uh, asociate și e foarte important momentul actual. Subliniez, nu putem continua să facem anchete de spălare de bani doar atunci când există o uh, se există o probă clară a infracțiunii principale, pentru că adesea E vorba doar de suspiciune de spălare de bani care duce la declanșarea uh, anchete, anchetării faptei principale. Prin principiul urmează calea banilor. Deci e ceva foarte important și uh, asta ni se tot spune când vorbim cu uh, magistrați, uh, cu polițiști din statele membre și de asemenea sunt de acord că în ce privește confiscarea, e o măsură esențială uh, și după cum Monica Holmer a sugerat, uh, poate că putem face și o referire la directiva privitoare la confiscarea proprietăților sau uh, uh, veniturilor obținute ca urmare a unor activități criminale. Însă, oricum, deci ideea e de a consolida documentul, de a-l face mai clar. Aș dori de asemenea să subliniez importanța propriilor lui uh, Ignacio Corao în ce privește activitățile infracționale care generează proprietăți sau care au loc pe teritoriul unei țări terțe. E foarte important. E vorba de un, un grup întreg de infracțiuni grave, cum e finanțarea terorismului, crimă organizată, corupție, trafic de ființe umane și așa mai departe. Deci e foarte important ca chestiunea corupției să fie inserată aici. Eu vin din Portugalia, unde în acest moment vicepreședintele Angolei, care e o țară foarte apropiată de Portugalia, e pus sub acuzare, e anchetat de magistratura uh, portugheză, nu doar pentru spălare de bani, ci pentru tentativa de a împiedica o anchetă prin uh, coruperea unui magistrat portughez și în acest moment e o luptă dragă diplomatică între Angola și Portugalia, pentru că bineînțeles că autoritățile angoleze încearcă să uh, evite uh, ancheta invocând imunitatea și că, mă rog, orice s-a întâmplat nu s-a întâmplat în Portugalia, ci într-o țară terță sigur, e vorba de corupția unui magistrat care oricum este deja la închisoare în Portugalia pentru că s-a dovedit că a fost corupt de o uh, rețea legată de acest vicepreședinte. Așadar, acest element de extraterritorialitate e foarte important ca legislația noastră să fie eficientă. Că nu trăim de conectați de lumea întreagă, e o lume globală și avem nevoie de această prevedere care să figureze aici foarte clar. Deci uh, sunt elemente foarte importante cele puse acolo de Ignațiu Corau. Și aș mai adăuga în final că poate un domeniu unde trebuie să continuăm munca și să vedem ce amendamente vor apărea. Așadar, e nevoie să continuăm munca într-un domeniu în care cred eu că am putea face și mai multe și ținând cont de ce am uh, descoperit uh, cu Panama Papers și anume că agenți majori de spălare de bani, ca să spun așa, reprezintă profesiuni care ar trebui să fie obligate să raporteze tranzacțiile uh, care stârnesc suspiciuni. Vorbesc de avocați, vorbesc de contabili, vorbesc de uh, agenții imobiliare. Deci uh, eu cred că nu-i de ajuns să consolidez latura penală. Nu vorbim doar de Uh, infracțiuni prevăzute în penal, ci și, și, și, și administrativ, care să uh, ducă la sancțiuni legate de suspendarea sau chiar retragerea licenței, pentru că ce am aflat în urma Panama Papers, că în multe țări europene și nu numai, adesea reprezentanții acestor profesiuni uh, se presupune că respectă prevederile asociațiilor profesionale, dar asta nu se întâmplă în practică. Asta am aflat. În majoritatea țărilor nu funcționează în practică așa ceva. Dacă vorbești de FIUs, ei spun că reprezentanții acestor profesii mm, nu raportează multe cazuri. Băncile raportează, sigur, asta sub influența crizei și că ei acum sunt sub presiune, e un domeniu sensibil, cel bancar, însă nu vorbim de barouri, nu vorbim de uh, asociațiile de contabili și așa mai departe. Deci, e o, chiar o farsă ce se întâmplă, deci trebuie să consolidăm nu doar sancțiunile penale, ci și cele administrative prin suspendarea sau retragerea autorizației de a exercita anumită profesie și astfel vor respecta regulile. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Nu văd vreun raportor din umbră care dorește să mai ia cuvântul. Nu știu dacă Consiliul dorește să ia cuvântul, dacă nu, Comisia, dacă dorește să intervină. Vă rog. Vă rog. Uh, reprezentantul Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumim pentru o primă reacție la acest proiect de raport. Vreau să-i mulțumesc în primul raportorului, domnul Corao, pentru cât de bine a lucrat până acum la dosar. După cum știți, Comisia, la momentul acesta, nu poate să susțină în mod formal niciun amendament, dar aș vrea să subliniez că prima evaluare făcută de către experții noștri este pozitivă și mă bucur foarte mult să discutăm în o a doua etapă amendamentele cu dumneavoastră. Apreciem susținerea pe care am primit-o de la Parlament pentru propunerea Comisiei. În primul rând, uh, spălarea de bani care um, este la originea foarte multor um, infracțiuni. E foarte important să se includă, deci, în directivă uh, și uh, acest aspect. În al doilea rând, um, sancțiunile pentru spălarea de bani trebuie să acopere cât se poate de multe infracțiuni în general, uh, problema este neincluderea uh, infracțiunilor principale, de exemplu, în, uh, în, în sancțiuni momentan și cred că după ce Parlamentul și toată lumea va fi ajuns la un acord, eu cred că discuția interinstituțională o să poată să avanseze foarte repede. Vă mulțumesc. Domnule Corao, vreți să ne mai spuneți câte ceva la sfârșit? Da, mulțumesc. În primul rând, eu cred că atât observațiile doamnei Gomes cât și doamnei Holmeier sunt foarte de înțeles și pot fi de acord cu ele. Sunt elemente pe care cu siguranță vom găsi o soluție de compromis. În primul rând, în legătură cu lista pe care ați menționat-o, când am făcut, de exemplu, prima prezentare și am dat exemple de infracțiuni, am vorbit despre terorism, am vorbit despre corupție, însă amendamentul 9 tocmai dă o listă mult mai amplă de infracțiuni. Deci avem posibilitatea, dacă dorim să extindem lista, să o mai facem ulterior. Ideea e tocmai să implicăm și să uh, Um, putem include cât se poate de multe infracțiuni, pentru că tocmai să încercăm să le acoperim pe toate, toate care ar putea să fie infracțiuni care după aceea să ducă la spălarea banilor. În legătură cu firmele, Obiectivul este să includem, în primul rând, persoanele juridice, apoi, fie că e vorba de dimensiuni mari sau mici, la firmele acestea sau la persoanele juridice nu putem noi să decidem, dar autoritățile care o să facă ancheta o să fie cele care o să se ocupe de identificarea lor în cazul în care ele se implică în infracțiuni. Iar în legătură cu observațiile făcute de către doamna Ana Gomes, eu sunt absolut de acord cu ce a spus și dânsa, Trebuie îmbunătățită cooperarea judiciară, e clar, tocmai în ideea directivei de bază care a fost prezentată de către Comisie. Obiectivul este să folosim un sistem de sancțiuni pentru ca uh, orice formă de, directiv, de conținut din această directivă să poate să fie și pusă în aplicare, să devină eficientă, fie că e vorba de sancțiuni uh, administrative sau neadministrative, pentru ca să întrerupă activitatea ilicită. Acesta este scopul principal. Eu zic că suntem pe aceeași lungime de undă cu Comisia și uh, vom încerca să transpunem chiar în practică și să o îmbunătățim directiva în sensul că vrem să fie mai clară și mai eficientă, cât se poate de eficientă. Acesta e obiectivul pe care eu mi l-am stabilit și sper că prin întâlnirile care vor urma și prin uh, elaborarea unor compromisuri să putem ajunge la acest obiectiv. Mulțumesc! Thank you for your important... Uh, Mulțumesc foarte mult pentru cât de mult m-ați implicat la un dosar atât de important. Aș vrea să menționez că a fost prelungit termenul de depunere a amendamentelor și anume 12 octombrie la ora 12. Pentru ca să permitem tuturor grupurilor să aibă destul timp să reacționeze. Amendamentele vor fi uh, dezbătute la LIBE pe 19 octombrie și vor fi în versiunea um, extinsă de limbi datorită uh, extinderii termenului de amendamente și după aceea pe 13 noiembrie vom vota. Mulțumesc oricum și acum o să trecem mai departe la următorul punct de pe agenda. E vorba de punctul 15, 16, 17 Raportul de la Comisie către Parlamentul European, Consiliul European și uh, anume cu privire la cel de-al șaptelea raport, raport despre progresul făcut în implementarea acordului UE-Turcia, declarației Și raportul, raportul din partea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu cu privire la cel de-al 14-lea raport de relocare, iar uh, al treilea este sentința Curții Europene de Justiție în două cazuri comune pe 5-6 septembrie în acțiunile pe care le-au înaintat Slovacia și Ungaria împotriva mecanismului provizional de um, relocare automată obligatorie a solicitanților de azil. Dragi colegi, la doi ani după aceea, chiar aproape mm, la 2 ani fix. Consiliul a adoptat două decizii, 2015-1523 și 2015-1601, pentru a reloca în total 160.000 de persoane din uh, Italia și din Grecia pentru uh, către alte state membre și să asiste statele membre în gestiunea unui flux de persoane care sunt în căutare de protecție internațională în momentul acela sau erau. Dincolo de aceasta, în iulie 2015, Consiliul s-a angajat să reloce 22.504 persoane din țări care primeau foarte mulți refugiați din cauza crizei din Siria. Astăzi, la două zile înainte de expirarea deciziilor de relocare, noi am luat notă de faptul că mai puțin de 20.000 de persoane au fost relocate eficient și efectiv din Grecia și mai puțin de 9.000 au fost relocate din Italia, în timp ce 17.000 au putut fi relocați mai precis din Turcia. Cifrele arată, pe de-o parte, că așteptările din 2015 nu au putut uh, să fie îndeplinite și pe de altă parte um, că relocarea și um, retrimiterea către alte țări poate să funcționeze. Declarația UE-Turcia, acordul semnat, uh, poate să îmbunătățească nivelul de cooperare cu Turcia și uh, contribuie la reducerea numărului de um, sosiri în Grecia. Însă problema este că multe state membre nu refuză să coopereze. Două state membre chiar au declanșat proceduri în fața Curții Europene de Justiție împotriva deciziei luate, dar Curtea a respins apelul Ungariei și Slovaciei acum câteva zile. O să ascultăm un rezumat al sentinței din partea serviciului juridic. Comisia a lansat proceduri de infringement împotriva Ungariei, Republicii Cehe și Poloniei, pentru că uh, acestea din urmă nu au relocat nicio singură persoană. În acest context am vrea să auzim din partea Comisiei nu numai care este situația, dar și care va fi viitorul cu privire la relocare și transfer și um, aceasta pentru că mai există persoane care sunt eligibile pentru relocare, mai ales în Grecia, și nevoia de transfer este în creștere și din țările mediterane de sud. Domnule Vervei, aveți uh, cuvântul pentru ca să ne raportați despre um, declarația UE Turcia. Vă rog, da, mulțumesc. Bună ziua. Um, în legătură cu declarația UE-Turcia, pot să vă spun că aceasta în continuare aduce rezultate concrete în legătură cu obiectivele care au fost formulate de către liderii europeni. În ciuda unei creșteri în sosirile din ultimele luni, Uh, totuși cifrele sunt mult sub cele pe care le-am uh, înregistrat înainte să intre în uh, vigoare acordul. Am ajuns la 80 pe zi, um, în timp ce acum șase luni eram cam la 4.000 pe zi. Am spus deja de mai multe ori în comisia dumneavoastră că numărul persoanelor decedate sau dispărute a scăzut de asemenea în același timp în proporție egală cu numărul uh, pe care vi-l spuneam înainte. Dacă e să ne uităm acum la câteva elemente de culise, procesarea solicitărilor de azil într-o primă instanță s-a uh, dezvoltat uh, destul de bine În primul rând, aici trebuie să notăm că planul de acțiune pe care ne-am pus de acord cu ministrul Muzales a funcționat pentru că a eliminat măcar blocajul cu care ne confruntam înainte. Însă, din păcate, mai ales din cauza creșterii de sosiri în august și septembrie, o întârziere, o blocare a reapărut și um, trebuie să ne să analizăm situația mai îndeaproape împreună cu Măsurile care s-au luat însă acum, noi așteptăm ca în următoarele săptămâni să înceapă din nou un declin în aceste cifre. E foarte important ca statele membre să continue să trimite experții necesari prin EASO. Uh, doar ca să vă dau o idee, în momentul de față cam 370 de persoane lucrează la chestiuni uh, legate de um, azil, solicitare de azil prin EASO, fie că e vorba de interpreți experți sau uh, persoane care au fost implicate în proiect de la început. Am menționat aici, în fața comisiei dumneavoastră, de mai multe ori că am eliberat un adevărat blocaj în a doua etapă a procedurii de azil și, din păcate, continuăm să avem probleme de aceeași natură au uh, fost create 14 comitete pentru combaterea blocajului și când s-a constatat că nu erau suficiente, s-au mai adăugat 18 raportori care să le ajute să-și pregătească activitatea. Au fost puse la dispoziție instrumente IT, dar și uh, suport organizațional și în ciuda tuturor acestor fapte, productivitatea totuși nu a crescut cazurile rezolvate pe săptămână sunt în continuare prea puține. De curând, acum câteva zile chiar, Consiliul de Stat a ajuns la o hotărâre în cazul a doi sirieni care depuseseră plângere împotriva deciziei de a fi returnați în Turcia. Consiliul de Stat a um, arbitrat că în aceste două cazuri ar fi mai bine să fie returnați. Și în a doua instanță, pe baza deciziei, judecătorii din Comisia de Apel o să ajungă la decizii mai repede și sperăm că aceasta va îmbunătăți și nivelul de decizional. De asemenea, legat de subiect, este și că returnările sunt în continuare foarte puține, deși au avut loc câteva. 1925 de persoane au fost returnate de la începutul acordului cu Turcia, în Turcia au fost returnate. De, e vorba aici de cetățeni uh, din țări terțe care nu au dreptul la protecție internațională și cam 200, dacă nu greșesc, uh, de sirieni s-au întors de asemenea pe bază voluntară, însă au decis să se întoarcă. Alt lucru care a devenit evident este că poliția Elena are probleme în găsirea unor persoane care au primit uh, decizii dublu negative. Știm din alte țări că cu cât durează mai mult să pune în aplicare decizii, cu atât este mai dificil să găsești persoane care să poată fi returnate ceea ce arată că este foarte important, pe de o parte, să avem proceduri corecte, dar și proceduri uh, foarte rapide, destul de rapide încât să putem să acționăm și oamenii să nu aștepte prea mult. Și, în al doilea rând, aceasta arată și că avem nevoie de o privire de ansamblu mai bună despre persoanele care așteaptă, care așteaptă și încercăm să îmbunătățim informațiile și gestiunea datelor pentru a putea permite așa ceva. Și nu în ultimul rând, și știu că nu este un subiect prea dorit în uh, comisia noastră, dar pentru o politică eficientă de transfer trebuie analizată capacitatea de retenție, deci pentru cei care nu pot uh, să rămână e important să analizăm și uh, capacitatea uh, țării respective, ceea ce face lucrurile mai dificile, adăugând un parametru suplimentar. O schemă voluntară de returnare a funcționat destul de bine până acum. 10.500 de persoane s-au întors uh, în total prin această schemă și cam 800, 18, 1800, îmi cer scuze, de asemenea spre din insule, din cauza creșterii de numărului de sosiri din ultimele două luni, condițiile în centre, în centrele de refugiați, uh, după ce se îmbunătățiseră, au început să se deterioreze din nou și problema principală e că sunt pur și simplu prea multe persoane acolo, ceea ce se aplică mai ales uh, insulelor Lesbos, unde s-au concentrat cele mai multe sosiri. Ceea ce pune o problemă. Pentru ca să fie foarte clar, nu este adevărat că toată lumea este păstrată acolo, auzim așa ceva, dar de fapt dacă ne uităm la cifrele persoanelor care vin și persoanelor care pleacă, vedem că mișcarea e foarte mare și restricțiile geografice au fost eliminate, au fost eliberate din cauza mai, multor, mai multe motive. Pentru cele care nu pot fi returnate în Turcia, oricum, chiar și pentru acestea, am văzut că a crescut presiunea uh, în, pe insule. Cam aceasta este situația pentru următoarea perioadă și aceasta va fi și uh, provocarea pe viitor. Dar pot să mai păstrez câteva informații pentru ca să vi le ofer la comentariile care vor fi făcute. Um, uh, and that's, that's more positive. Și apoi situația de pe continent. Acolo situația continuă să se îmbunătățească dintr-o situație foarte dificilă la început după început de declarației UE Turcia. Cred că de atunci până acum se poate spune că s-a îmbunătățit. Au fost actualizate locurile de primire, apoi diferite scheme de care au fost puse în aplicare acolo și cred că aș spune că nu există probleme majore. Nu aș spune că nu mai sunt probleme deloc, însă nu mai există probleme majore pe continent. Există și beneficii financiare care sunt uh, date acum prin intermediul unui instrument care ajută la o autonomie mai bună a refugiaților aflați pe continent și migranți, migranților de acolo. Așa că, da, situația s-a îmbunătățit. Cât despre transfer, aș spune câteva lucruri, aș menționa un lucru, de fapt, în legătură cu Grecia. 66.000 de oameni ar urma să fie transferați din Grecia. Doar 20.000 au fost transferați. Aș dori să subliniez faptul și cred că am mai spus și în trecut, acești 66 de mii, această cifră a fost decisă înainte de declarația UE Turcia, înainte să intre în vigoare. Ei, nu existau acești 66.000 de oameni care să fie transferați. Așa că e greu să tragem niște concluzii stabile din toate acestea. Mă voi opri aici, cu siguranță vor fi comentarii și întrebări la care voi putea să răspund mai târziu. Vă mulțumim. Acum are cuvântul domnul Nilsson pentru a ne spune despre decizia de transfer și calea de urmat. Mulțumesc, doamnă președinte, bună ziua! Cum ați spus, doamnă președinte, vă voi spune care sunt uh, cifrele unde ne aflăm. Avem 30.000 de oameni transferați din Grecia și Italia, în total. Asta înseamnă că în ultimele luni au avut loc cam 2000 de transferuri pe lună. A scăzut puțin rata în ultimele luni. Raportul pe care l-am prezentat la data de 6, sept- 6 septembrie, al 15-lea raport, detaliază mai bine eforturile pe care le-am făcut, astfel încât procedurile să meargă mai bine, să îmbunătățim planificarea, coordonarea și v-aș atrage atenția și asupra progresului pe care l-am făcut în ceea ce privește transferul minorilor neînsoțiți. Uh, Însă, într-adevăr, cât despre viitor, ce se va întâmpla acum? Să clarific acest fapt. Potrivit deciziei, condițiile continuă să se aplice celor care au ajuns pe teritoriul Greciei până în 26 septembrie. Prioritatea imediată este să ne asigurăm că toate persoanele care au ajuns până la acea dată, care îndeplinesc cerințele, pot fi transferate și că vor fi transferate aceste persoane în următoarele luni. Procedurile care există vor fi aplicate în acest sens și acest lucru ar trebui să se întâmple într-un timp rezonabil, în următoarele câteva luni. Estimările noastre privind situația actuală a numărului de oameni înregistrați pentru transfer ne-am închipuit că e o cifră undeva la plus 6.000 de persoane care ar trebui, re, ar trebui transferat, transferate din Grecia în total în aceste luni. Comisia a mai decis, așa cum știți, să nu propună niciun fel de extindere a acestor decizii pentru că ne-am dorit să trimitem un mesaj puternic acum. Colegiuitorii trebuie să progreseze cu Dublin, astfel încât de, de la aceste scheme temporare ad hoc ca răspuns la criză să avem niște structuri. Și asta înseamnă că Dublin trebuie să conțină reguli obligatorii de transfer pentru viitor. În afară de acestea, schemele menționate, cum apare în, comisia, în comunicarea Comisiei de ieri, cerem statelor membre să continue să dea dovadă de solidaritate față de Grecia și Italia până avem un nou regulament Dublin în vigoare. Totul depinde de uh, ce își doresc și ele să facă în termen de solidaritate. Raportul din 6 septembrie nu a fost niciun fel de evaluare sau analiză sau un rezumat al lecțiilor învățate, însă cred că trebuie să subliniem faptul că noi am arătat că, făcând eforturi toată lumea, autorități naționale, europene, internaționale, sistemul de transfer poate să funcționeze și poate să joace un rol foarte important în arta solidaritate din partea statelor. Acestea sunt lecțiile învățate și experiențele practice la care trebuie să ne gândim atunci când ne dorim să progreseze noul sistem Dublin și să integreze ceea ce avem deja. Cât despre relocare, uh, suntem undeva la 23.000 de persoane relocate în Uniunea Europeană. Intră aici și schema din iulie 2015 și partea de relocare din declarația UE-Turcia. Ajungem și aici la um, un final, avem concluziile din iulie 2015 și ne apropiem de faptul că toate statele membre și-au îndeplinit angajamentele, aproape toate, nu toate. Apoi finanțarea care uh, a fost acordată statelor membre se încheie la sfârșitul anului. Așa cum știți, avem o propunere pentru un nou cadru de relocare în pregătire, dar mai avem nevoie de timp pentru negocieri și pentru a intra în aplicare. Pentru a face legătura între schemele existente și viitorul cadru, Comisia a făcut o recomandare statelor membre pentru a re, pentru a reloca 20.000 de persoane în următorii 2 ani, cu același nivel de sprijin financiar care există și acum. 10.000 de, de euro pe persoană relocat înseamnă 500 de milioane de euro pentru relocare în această perioadă. Cele 50.000 sunt o cifră sugerată de noi și E o cifră cel puțin. Sperăm că vom reuși să facem mult mai mult și mai bine dacă statele membre își vor lua destule angajamente. Mai sunt recomandări din partea noastră unde ar trebui să fie concentrate eforturilor, unde să aibă loc aceste transferuri. Turcia, Iordania, Liban și 5-6 state din Africa, care sunt sau printre cele mai mari state gazdă pentru refugiați sau sunt pe asemenea rute. Voi opri aici, doamnă președinte, și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Bine, vă mulțumim, vă mulțumim și acum are cuvântul domnul Vorin din partea serviciilor juridice. Vă rog să ne spuneți câte ceva despre deciziile curții în cazul Ungariei și Slovaciei. Nu e nimeni? Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum ne-ați spus, Republica Slovacă și Ungaria au făcut două solicitări separate prin care să se anuleze concluziile Consiliului din 22 septembrie 2015, unde existau măsuri provizorii de protecție internațională pentru Italia și ajuta Italia și Grecia. Această decizie fusese adoptată conform tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. Pe timpul procedurii, Polonia a intervenit sprijinind Slovacia și Ungaria, Belgia, Germania, Ungar Franța, Suedia și Comisia au intervenit pentru a susține Consiliul. Parlamentul nu a intervenit în această cauză. Curtea de Justiție a respins cele două solicitări și Astfel a putut să-și exprime punctul de vedere asupra tuturor uh, mijloacelor utilizate de statele solicitante. Făcând acest lucru, au putut să spună lucruri interesante, în primul rând despre relațiile interinstituționale și apoi și în legătură cu procedurile și principiile în uh, politica de azil. Au existat uh, trei argumente. În primul rând, pentru țările solicitante, apoi articolul relevant din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene pentru acest caz. Apoi, în legătură cu procedura și procedura de luare a deciziei, o serie de argumente și apoi ultimele care se adresau fondului acestei decizii a Consiliului, proporționalitatea acestei măsuri contestate. Pe temeiul juridic, în primul rând, Slovacia și Ungaria susțineau în primul rând că procedura legislativă ar fi trebuit să fie pusă în aplicare pentru că articolul 78 alineatul 3 cerea implicarea Parlamentului European. Curtea a reamintit faptul că un act juridic nu poate fi act legislativ al UE doar dacă se adoptă conform unei dispoziții din tratat care face trimitere clară sau la procedura legislativă obișnuită sau o procedură legislativă specială. Articolul 78.3, chiar dacă prevede consultarea Parlamentului European, nu face niciun fel de trimitere la niciun tip de procedură legislativă. Curtea astfel a concluzionat că acesta, că ceea ce s-a întâmplat aici nu privește un act legislativ care ar fi trebuit să fie adoptat prin procedură, prin oricare din procedurile legislative. Curtea a spus că acest articol 78.3 permite instituțiilor europene să ia toate măsurile provizorii de care e nevoie, astfel încât să răspundă într-un mod eficient și rapid la o situație de urgență, de exemplu un influx rapid de persoane. Din acest punct de vedere, aceste măsuri provizorii pot să decurgă apoi spre acte legislative pentru ca acest fapt să fie posibil, asemenea derogări trebuie să fie bine încadrate în ceea ce privește area de aplicare, atât din punct de vedere material cât și temporal și să nu modifice în mod permanent actele legislative pe care le ating. Curtea a constatat că aceste condiții erau îndeplinite. Câmpul, apoi aplicarea temporară a acestor acte legislative în septembrie 2015 până în septembrie 2017. Curtea a subliniat faptul că erau bine delimitate și aveau acest caracter provizoriu, iar caracterul lor provizoriu nu putea fi pus sub semnul întrebării. Pentru a răspunde la argumentele Slovacii, Curtea a mai spus că e posibil să se considere că ceea ce apare în articolul 78.3 și implicațiile, și anume situația de urgență în statele membre din cauza unui flux foarte mare de resortisanți de migranți. Question attaquée. În ce privește procedura de adoptare a actului atacat, aici două, cele două state uh, s-au prevăzut de concluziile Consiliului European 25-26 iunie 2015, prin, în care se solicitase un proces de relocare de urgență. Însă, Curtea spune că, oricum, acest act fusese pus în aplicare pentru prima hotărâre de localizare din 14 septembrie 2015 și în mm, care erau implicate 40.000 de persoane care au solicitat protecție internațională și care se aflau în Grecia și Italia. Deci, cele două, reprezentanții celor două state au susținut că decizia la care s-a făcut apel depășea concluziile Consiliului European și, pe de altă parte, nu respecta concluziile Consiliului European în prevederile conform cărora decizia de uh, relocare trebuie luată prin consens deoarece actul împotriva căruia a fost făcut apel a fost luat cu majoritate calificată. Aici curtea a semnalat că, într-adevăr, concluziile Consiliului European deja fusese aplicate pentru altă decizie, nu prin decizia care a fost atacată și oricum, măsura respectivă nu funcționa pentru că decizia Consiliului European nu poate avea ca efect să lase Comisia fără proprie putere de inițiativă și chiar dacă Consiliul European nu ar fi prevăzut un proces de relocare dincolo de cele 40.000 de persoane, nimic nu împiedica Comisia, desigur, să facă o asemenea propunere pe care a și făcut-o de altfel. Și oricum, concluziile Consiliului European, care prevedea o adoptare prin consens, nu puteau nici modifica regula uh, de vot prevăzută de articolul 78.3 care spune că se aplică votul cu majoritate calificată. Cele două state reclamante au invocat uh, încălcarea obligației de consultare a Parlamentului European de către Consiliu reclamații au spus că Consiliul a adus modificări de fond, de, deci de substanță, la propunerea inițială a Comisiei, care era prevăzută ca fiind inițial în beneficiu Greciei, Italiei, dar și al Ungariei. Între timp, Ungaria hotărâse să nu i fie aplicată această decizie. Deci, era o nouă decizie, care nu se, mai, mai, nu se mai referea la Ungaria și care a fost adoptată de Consiliu. Așadar, așa au spus Ungaria și Slovacia, că pentru că nu s-a consultat Parlamentul, Consiliul a încălcat pe fond articolul 78 aliniatul 3. Aici curtea reamintește ce am mai spus în repetate rânduri și anume că această consultare a Parlamentului când e prevăzută de un text din tratat, singur, e o procedură pe fond, care dacă nu e respectată, se poate ajunge până la anularea actului luat cu nerespectarea acestei măsuri, pentru că Curtea estimează că consultarea Parlamentului înseamnă participarea efectivă a Parlamentului în procesul de luare de decizii care el însuși e un element esențial al echilibrului interinstituțional prevăzut de tratate și uh, expresia principiului democratic a participării cetățenilor la exercitarea puterii. La, la... Uh, curtea apoi constată că, într-adevăr, decizia adoptată în final de către Consiliu, pe fond, nu respectă propunerea inițială a Comisiei, pentru că nu se sau nu mai era luată și în beneficiul Ungariei. Totuși, în ciuda acestor observații, Curtea a constatat că Parlamentul oricum a fost informat eh, de către președinția Consiliului mm, pe durata unei sesiuni plenare extraordinare a Parlamentului de pe 16 octombrie înainte 16 octombrie 2015, înainte de adoptarea uh, rezoluției, ceea ce a însemnat că în rezoluția Parlamentului din 7 septembrie 2015, Parlamentul a putut ține cont de modificările la care s-a gândit Consiliul și despre care a informat Parlamentul. Apoi, Curtea spune că au mai existat ulterior niște modificări, dar acestea nu s-au referit la fondul propunerii Comisiei. Deci, nu e nevoie pentru asta de a fi consultat din nou Parlamentul. Reclamanții, statele reclamante au mai argumentat că Consiliul a modificat pe fond propunerea Comisiei fără a hotărâi unanimitate, cum spune articolul 293 alineatul 1 al TFUE, însă aici Curtea a constatat că Comisia de facto și a modificat propunerea inițială pentru că a adoptat modificările aduse la acest text în diverse reuniuni la Consiliu și deci nu mai era nevoie să se respecte regula unanimității. Și, în fine, decizia atacată nu, a constitu- nu constituie un act legislativ, după cum am mai spus, așadar procedura de adoptare a sa în mod contrar față de ce a susținut Ungaria și Slovacia, nu uh, se aplică acolo exigențele privitoare la pa participarea Parlamentelor Naționale și în ce privește încălcarea dreptului Uniunii, în ce privește uh, utilizarea limbilor, um, Curtea a respins această acuzare, apoi e vorba de, până la urmă, proporționalitatea deciziei uh, care a fost invocată. Aici curtea decizie că mecanismul de uh, care prevăzut de decizia atacată nu constituie o măsură care în mod clar ar, nu ar putea contribui la atingerea obiectivului său, adică să ajute Grecia și Italia să facă față consecințelor crizei migrației din 2015. Aici curtea a spus că validitatea deciziei atacate nu poate fi sub semnul întrebării în ce privește o apreciere retrospectivă în ce privește eficiența acesteia. Uh, Când legiuitorul sau autoritatea Uniunii trebuie să aprecieze cum se va aplica nou act pe viitor, această apreciere nu poate fi pusă sub semnul întrebării deși, decât dacă este clar eronată în vederea unor elemente care se cunoșteau la data adoptării actului. Deci, în principiu, nu se poate ține cont de elemente care au apărut doar ulterior adoptării unui act. În speță, Consiliul a examinat în detaliu datele statistice disponibile la epocă, s-a făcut o analiză obiectivă acestor date, deci curtea spune că Consiliul și-a respectat obligațiile. Curtea uh, spune că în ce privește elementele intervenite ulterior, care ar demonstra, spunea Ungaria și Slovacia, că nu s-a respectat proporționalitatea în măsura atacată, aici Curtea observă că numărul mm, slab de relocări uh, efectuate ca urmare a acestei decizii se poate explica prin mai multe elemente pe care Consiliul nu le putea prevedea în momentul adoptării deciziei de exemplu, lipsa de cooperare de care a dat dovadă anumite state membre. Deci, clar, Consiliul sigur că nu putea ține cont de apariția acestor elemente ulterioare. Și, în fine, Curtea consideră că Consiliul nu a comis o eroare de apreciere atunci când a considerat că obiectivul deciziei atacate nu putea fi atins cu măsuri mai puțin restrictive. Curtea spune că Consiliul nu de depășim marja de apreciere, care oricum e foarte largă, atunci când a estimat că mecanismul prevăzut de prima decizie de uh, transfer privitoare la cele 40.000 de persoane nu ar fi de ajuns pentru a face față la fluxul fără precedent de migranți care a avut loc în iulie-august 2015. Curtea spune că și acolo Consiliul nu și-a uh, depășit marja de apreciere și a putut să spună că caracterul constrângător al măsurii se impune având în vedere situația de deosebită urgență în decizia atacată. Aici e important să știm că, iată, curtea face legătură cu principiul solidarității consacrat la articolul 80 al TFEU, spunând că luând decizia atacată, Consiliul trebuia să aplice principiul solidarității și partajului de responsabilitate între state membre, inclusiv pe plan financiar, care se impun în virtutea articolului 80. Curtea a răspuns și unui argument al Ungariei mm, făcând o analiză a diferitelor mecanisme de ajustare prevăzute de decizia atacată și trăgând concluzia că, în funcție de aceste mecanisme de ajustare, uh, se putea ține cont în mod proporțional de situația uh, din fiecare stat membru. În același spirit, Polonia, în memoriul său de intervenție, a subliniat că statele membre, citez, s-ar confrunta cu o sarcină mai uh, mare de a găzdui pe migranți. Curți aici a spus că acest, acest argument nu poate fi valabil pentru că merge dincolo, sau mai departe de ce a prezentat Ungaria, dar a răspuns pe fond Poloniei, subliniind că um, relocare condiționată de legături culturale sau lingvistice între solicitații de protecție și statul gazdă ar face ca repartizarea între statele membre acestor oameni să fie imposibilă, chiar dacă se respectă principiul solidarității. Curtea a spus că originea etnică a, a solicitanților nu poate fi luată în considerare pentru că articolul 21 Cartea Drepturile Fundamentale nu permite acest lucru. Și Curtea am mai adăugat două considerente. ținând uh, de claritatea normativă și respectarea Convenției de la Geneva. Vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Okay, thank you very much for very... Mulțumesc foarte mult pentru o um, informație atât de completă. Doamna Keller și Bjorg nu sunt aici ca raportor, așa că deschidem dezbaterea pentru toți deputații. Din partea coordonatorilor nu, nu sunt. Sofie Intvelt, dumneavoastră, ați cerut prima cuvântul, vă rog. Yes, thank you. Uh, sorry, that was quicker than expected. Scuze, s-a terminat mai repede decât credeam. Mi-a venit rândul mai repede. Mulțumesc celor trei vorbitori pentru intervenții, dar am foarte multe întrebări, mai ales în legătură cu primele două prezentări. În primul rând, sunt foarte bucuroasă să aud că Comisia a insistat foarte mult pe cele cei, ca cei doi legislatori să Um, continue cu modificarea legislativă a sistemului Dublin e foarte important pentru că altfel trecem de la o situație de urgență la alta. Statele membre nu par să aibă același simț al urgenței. În legătură cu declarația pe Turcia, declarația cu Turcia, lucrurile pe care nu le-ați menționat în primul rând, adică oamenii ca atare și situația lor. O parte din declarația cu Turcia a fost să dăm mulți bani autorităților turce pentru ca să primească refugiații. Cum monitorizați situația lor acum? Știu că au existat foarte multe rapoarte despre violențe, muncă infantilă, violențe sexuale și persoane care nu reușesc să găsească de lucru în Turcia și sunt obligate mai mult sau mai puțin să se întoarcă în uh, Siria. Care e situația după părerea noastră? Ați reușit să garantați că toți copiii merg la școală în Turcia și dacă ați reușit, cum monitorizați uh, acest lucru? Dacă am înțeles corect, noastră ați spus de asemenea și că au fost 1925 de returnări, nu în Turcia. Dar dacă ne uităm la mijloacele care au trebuit mobilizate pentru ca să se aplice declarația Turcia cu Turcia, vă întreb dacă ați calculat costul per capita al schemei și dacă chiar este cel mai bun bună manieră să ne cheltuim banii. Am auzit de asemenea și că oamenii folosesc din ce în ce mai mult rute alternative, de exemplu, trecerea Mării Negre spre România. Vreau să ne spuneți câteva mai multe informații dacă aveți despre această variantă. Ați menționat despre persoanele blocate încă pe insulă. Știm că tensiunile sunt în creștere, știm că condițiile în care trăiesc sunt mizerabile. Am auzit din ce în ce mai multe persoane care suferă de stres și anxietate. Vreau să vă întreb dacă puteți să ne spuneți ceva mai multe despre această situație. Și, dincolo de implementarea declarației Turcia, vreau să vă întreb uh, dacă sunteți îngrijorat că vor veni mulți solicitanți de azil și vor fi poate bineveniți ca așa cum sunt în uh, Germania și poate că guvernul turc nu va fi mulțumit, va spune ori trimiteți înapoi uh, refugiații sau uh, nu vă mai rezolvăm problema refugiaților pe care o aveți? Mulțumesc, doamna Zipăl, acum. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, eu nu vreau să spun nimic, pentru că, sincer, poate că dumneavoastră și vorbitorul spuneți mereu același lucruri și eu am cam obosit să repet același lucruri în același timp. Am spus de nu știu câte ori, de nenumărate ori, că statele membre, poate chiar prea multe state membre, nu oferă niciun rezultat concret. Nu oferă nici banii pentru ca să poată să ofere condițiile care trebuie, nici pentru fondul de fiduciar pentru Africa, pentru ca să se îmbunătățească situația acolo, nu în, uh, se îmbunătățește nici în legătură cu EASO și uh, infrastructura necesară pentru coasta uh, de frontieră sau paza de frontieră. Deci haideți să lăsăm la o parte aceasta, dar eu am totuși niște întrebări. Uh, în legătură cu refugiații, vreau să știu dacă aveți o informație mai clară despre refugiații care au fost în Turcia înaintea deciziei uh, statelor membre de a intra într-un acord cu Turcia și dacă avem o situație despre numărul exact de refugiați din Turcia acum. Apoi, o mare parte din fonduri a fost uh, acordată Turciei pentru refugiați. Dar am știut întotdeauna că numai un număr foarte mic de refugiați este în tabere. Deci, întrebarea e cine primește banii și cu ce uh, scop. Câte persoane sunt acum în tabere și în ce scop sunt menținute acolo. Vreau să știu dacă aveți informații despre grupuri diferite de refugiați care sunt tratate diferit în Turcia sau dacă cu toții au o șansă, atâta timp cât sunt în Turcia, să meargă la școală, să găsească un loc de muncă și așa mai departe. Și ceea ce se întâmplă cu toți cei care nu au acest drept. În legătură cu uh, problema relocării și decizia relocării. Mă bucur să aud că Comisia este gata să continue cu cifrele pe care le-am convenit, însă vreau să știu dacă continuăm cu cifrele pe care lucrăm acum în legătură cu relocarea, câte luni sau câte, câte ani ne va trebui pentru ca 160.000 totalul să poată fi în fine relocați. Aș fi vrut de asemenea să mulțumesc foarte mult colegilor și să explic sentința curții la adresa Ungariei și Republicii Cehe și Poloniei. Bineînțeles că știm cu toții rezultatul acestei decizii, știm că e vorba de o decizie legală și acceptabilă. Pe de altă parte, a fost interesant să auzim pentru că nu eram uh, conștientă de aceasta, cât de îngrijorat a fost ca drepturile democratice ale unui parlament să nu fie respectate, ceea ce nu, deci ceva ce nu eram conștientă până acum. Și întrebarea este dacă țările acestea vor respecta acum decizia, vor respecta decizia numai pe hârtie sau chiar vor prelua refugiați? Și avem vreo declarație clară de la țările acestea trei până acum? Uh, thanks, uh, Mrs. Mulțumesc, doamna Vergia. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu epuizarea pe care a exprimat-o colega mea înainte. Nu vreau să spun ceva despre procedura de, de infringement, pentru că aceasta ar fi trebuit să fie aplicată tuturor statelor membre, pentru că niciun stat membre nu și-a respectat angajamentele. Așa că e clar că conștiința Comisiei nu este încărcată, având în vedere că acum va lansa o procedură de infringement împotriva celor trei state, dar niciun stat nu este exemplar aici, niciunul nu și-a îndeplinit obligațiile în mod evident. Dacă am înțeles eu bine cifrele, pe lângă problema cu Turcia, avem 30.000 de relocalizări, 20.000 din Grecia și 10.000 din Italia. Deci, eu cred că cei care au fost relocalizați din Turcia sunt de fapt reinstalați, nu sunt relocalizați sau relocați, pentru că Turcia, oricum, atâta timp cât nu este în Uniunea Europeană, nu poate fi calculată uh, ca atare și, oricum, situația în Turcia nu face ca uh, Turcia să adere la Uniunea Europeană în curând, ceea ce nu este foarte rău. Dacă am înțeles bine, statele membre și-au îndeplinit cam un sfert din uh, angajamente și uh, Comisia dorește, dacă n-am înțeles eu greșit, să facă prelungiri și să vrea să facă prelungiri și vrea să aștepte un acord eventual pe domeniul acesta. Eu sunt însă destul de sceptică în legătură cu acordurile posibile, având în vedere ce informații am primit până acum. Dacă am, dacă vor fi încă 5.000-6.000 de persoane care vor beneficia de relocare, atunci înseamnă că toate persoanele care ajung pe teritoriul Greciei sau Italiei înainte de 27 de septembrie pot beneficia de uh, relocare. Una dintre blocajele pe care îl stabilesc statele membre este că nu vor să reloce sau, sau să, retran, să transfere persoane decât uh, dintre cele care au venit uh, pe teritoriul UE înainte de acordul UE-Turcia. Iar, desigur, persoanele care sunt deja în situație de beneficiar nu mai sunt aici uh, în mare parte și înțeleg de cifra de 6.000-7.000. Dacă deadline-ul este 27 septembrie, cine poate să beneficieze de dispozitivul de relocare? Eu zic că este o întrebare fundamentală aceasta. Dacă am înțeles eu bine, ați spus și că poliția Elena are dificultăți să găsească persoane de retrimis în Turcia. Aș vrea să vă rog să-mi spuneți mai multe, vor, pentru că nu am înțeles foarte bine. Vreau să știu și care sunt naționalitățile persoanelor 10.500 la număr pe care ni le-ați menționat, care s-au întors voluntar în țara lor. Aceeași întrebare în legătură cu cerile 1925 de persoane care au fost relocate în Turcia și care este uh, urmarea după ce ele au fost trimise în Turcia, care este deci uh, urmarea uh, soart, soarta lor după aceea. Apoi, având în vedere că am citit uh, rapoarte, știu că mulți copii sunt victimele muncii forțate și a exploatării uh, sexuale. Care este garanția Uniunii Europene sau ce garanție încearcă Uniunea să obțină din partea Turciei? Și altceva, Noile mișcări de care ne-ați vorbit dumneavoastră spre insulele Elene sunt în contradicție totală cu ceea ce vedem din Italia, de exemplu, unde în timpul aceleiași perioade al anului au, aceste mișcări au scăzut. Vreau să știu care este versiunea noastră. Și o să vă mai spun ceva, ceea ce v-am mai spus deja ultima dată. Cred că există un cinism, dacă pot să-mi permit să spun așa, uh, când spuneți că numărul de morți scade în Marea Egee, când facem proporția uh, între uh, câți mor față de câți traversează marea, pentru că proporțional acest număr nu a scăzut. Deci nu ne spuneți așa ceva. Nu este acceptabil și este cu atât mai puțin acceptabil când se știe că numărul de uh, morți în Marea Mediterană crește în continuare. Thank you. Uh, Mr. Jurek. Domnul Iure, care cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Decizia curții este așa cum este. Este un fapt. Poate că ar fi interesant să analizăm temeiul juridic în baza căruia lucrăm, dar uh, e interesant să analizăm în general politica Comisiei Europene iar valul de migrație care a avut loc în uh, timpul războiului din Siria ne arată că aici nu avem de a face cu lucruri uh, care pot fi încadrate în dezastre naturale, de exemplu, sau nici nu sunt um, care nu sunt, de exemplu, legate de acțiuni umane și care necesită solidaritate, ci sunt foarte mult legate de politica unor state din Uniunea Europeană și aceste politici sunt în continuare în acțiune. Chiar uh, în timpul ultimului discurs al domnului Juncker am auzit din nou declarația că singura alternativă pentru migrația ilegală este să se deschidă căile migrației legale, ceea ce putem să înțelegem noi, de fapt, ca o legalizare a migrației ilegale, doar dacă e să ne uităm pe o perioadă lungă de timp. Știm că și în dezbaterea de după aceea, grupul cel mai mare, grup politic din Parlamentul European, Grupul din care vine domnul Juncker a spus foarte clar uh, ne-a spus că migrația ilegală nu este ceva pe care trebuie să-l combatem. Deci, noi trebuie să analizăm politicile care s-au făcut până acum, iar în momentul de față putem să respingem uh, solicitarea Ungariei și Slovaciei și Poloniei, dar oricum vreau să îi spun doamnei Vergia că a plecat de la o premiză complet diferită ca a mea, dar a spus de asemenea că aceste decizii ale Comisiei Europene sunt nu sunt implementate de către 85% dintre statele membre și mulțumesc pentru această, acest comentariu. Dacă anumite decizii nu sunt implementate, atunci înseamnă că au fost decizii greșite. Asta este ceea ce ar trebui noi poate să analizăm și n-ar trebui să impunem forță prin majoritate, prin acțiuni legale. Sigur, sigur, puteți să spuneți că lucrurile nu pot fi uh, implementate pentru că presiunea nu e destul de mare, dar pot să vă spun că aceasta nu o să ne ducă nicăieri. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Zippel, vă rog. Da, mulțumesc. Aș dori să fac și eu o precizare pentru ca să corectez ceva spus. Dacă noi plecăm, am plecat de la premiza că orice formă de migrație ilegală trebuie să fie combătută fără nicio alternativă atunci aceasta înseamnă că nu mai putem primi refugiați. Aceasta înseamnă, deci, că obligația noastră internațională de a oferi un, o protecție pentru persoanele care fug de război, de exemplu, atunci noi nu mai putem să le oferim așadar protecție, ele nu mai au nicio șansă să vină în Europa, nu au viză, uh, când vor să ajungă aici, nu pot să o facă decât pe cale iregulară. De aceea, comentariul domnului Juncker, că exact pentru aceste persoane care au nevoie de protecție trebuie să creăm căi legale de migrație, este corect, pentru că nu există căi legale pentru aceste persoane pentru ca să vină în Europa. Tak, Polacy swego czasu. Mulțumesc. Acum câtva timp, polonezii au folosit aceste căi legale de migrație pentru ca să emigreze în, în Statele Unite și în Europa, dacă nu mă înșel. Doamna Gomes, aș dori să vă spun că sunt bucuroasă că Curtea a clarificat cazurile acestea și că aștept ca Comisia să insiste asupra faptului că țările care au uh, contestat decizia de relocare a Consiliului să fie obligate să-și asume responsabilitatea și nu numai să primească cota de persoane care le-a fost atribuită prin relocare, pentru că în continuare sunt în continuare și alții care pot fi relocați, dar în plus, să, facă, să se confrunte cu, cu sancțiuni. Vin din Portugalia, o țară care a fost amenințată cu sancțiuni pe fondurile structurale pentru că nu uh, putea să se alinieze la decimalele cerute de pactul de stabilitate și de creștere. Și noi nu am încălcat nicio lege internațională sau lege comunitară. pentru că multe din aceste tratate nu erau de fapt europene, ci erau mai degrabă interguvernamentale. Deci, la un moment dat, trebuie să vină sancțiuni dacă țările respective nu își asumă responsabilitățile, mai ales după ce a venit o sentință a curții. Vreau să intre pe oaspeții noștri de la comisie, dacă poate să ne spună ce se întâmplă cu căile de intrare în Bulgaria din Turcia. Pentru că au existat rapoarte când de fapt au scăzut uh, cifrele într-o țară, dar au crescut în alta. Și deci am vrea să știm dacă declarația cu Turcia funcționează în felul în care ați înțeles dumneavoastră funcționarea. Ar fi interesant să știm ce se întâmplă pe toate fronturile. Aș mai vrea să vă întreb și ce se întâmplă. Ați menționat situația minorilor neacompaniați și nevoia specială de care e nevoie pentru ei în cazul relocării uh, în Grecia și Italia din Grecia și Italia. Vreau să știu dacă chiar s-a îmbunătățit situația, pentru că multe dificultăți aveau de a face cu lipsa de capacități ale a procurorilor sau a autorităților. Și ce s-a întâmplat cu minorii care au dispărut? Au dispărut pur și simplu, s-au evaporat? Sau nu ne pasă dacă au ajuns poate pe mâna unor traficanți sau unor rețele de crimă organizată? Vreau să știu dacă aveți vreo informație despre ei, nu numai din Grecia și uh, din Italia, ci oriunde din Uniunea Europeană. Ne-ați spus că puține țări fac, de fapt, corespund uh, standardelor care s-au impus, dar poate că există posibilitatea să accepte alte țări sau mai mulți refugiați din uh, Italia, din Grecia, dar de multe ori unele țări, totuși, precum Spania, nu au fost departe de obiective, de obiectivele stabilite. Ce a făcut Comisia pentru a convinge țările precum Spania să-și uh, respecte cu adevărat angajamentele luate și care sunt problemele uh, Uh, cum, ce abordare aveți pentru țările precum Portugalia, de exemplu? Din câte știu eu, deschiderea mm, de a primi persoane relocate nu este problema, ci în momentul în care oamenii ajung, ei sunt deja organizați, au stat mult timp în Grecia, sunt organizați ca să se mute în altă țară. cred că 50% din ei, asta este ceea ce fac. Și vreau să știu ce ați făcut în acest sens, dacă există vreun efort de a reloca oamenii către țările către, în care trebuiau să ajungă. Libia, ultimul punct în care sunt de acord cu colega mea Birgit Zippel. Dacă nu avem căi legale, atunci nu o să putem să ne asumăm responsabilitatea față de uh, aceste persoane, față de refugiați, la nivelul dreptului internațional. Aș vrea să știu dacă a existat vreo încercare de relocarea unor persoane care vin din Libia, de exemplu, și care s-au calificat ca refugiați. Din câte știu eu, uh, UNHCR uh, nici nu are o bază legală pentru ca să opereze în Libia. Poate că au probabil persoane la fața locului, dar cu siguranță nu operează formal. E un pic diferit de uh, Organizația Internațională a Migrației, dar uh, ei uh, nu au nici competența de a reloca fizic persoanele. Deci care este responsabilitatea noastră în Libia? Sunt foarte îngrijorată pentru că în momentul de față în Libia cu uh, guvernanța defectuoasă pe care o avem în această țară acum și cu tripla guvernare, de fapt, pe care o avem, eu consider că finanțăm până la urmă taberele de tortură și de detenție. Mulțumesc. Uh, Domnule Iurec, aveți o întrebare suplimentară pentru vorbitorii noștri? Chcę zabrać głos jeszcze uzupełniająco w tej dyskusji, nie tylko w Vă mulțumesc, aș dori să adaug de ceva acestei discuții, nu doar la cele spuse de doamna Gomez, ci la comentariile anterioare. Vreau să spun un lucru. Acei copii sunt victime, sunt victimele migrației ilegale. Ar trebui să fie un semnal de alarmă, ar trebui să ne dăm seama în ce fel de proces am intrat? Un proces în care autoritățile Uniunii Europene îl sprijină și trebuie să luăm o decizie. Punem în aplicare legislația sau nu? Dacă nu aș fi prieten cu doamna președintă din Polonia, apoi ce ați spus despre uh, Uh, polonezii și maghiari care își părăsesc țările, nu cred că a fost corect. Facem o confuzie între lucruri. Într-adevăr, mii și mii de polonezi după al doilea război mondial au mers în Regatul Unit și în alte state. Erau soldați, soldați care au trădat. În șap- foarte mulți maghiari au plecat oameni care au fost, care au simțit că Europa i-a dezamăgit. Au existat oameni care, acești oameni au apărat Europa și s-au asigurat că majoritatea țărilor din Europa de Est pot acum să cheltuiască mai puțin pe apărare. Vorbim de oameni care au apărat Europa, însă acum vorbim de un proces care are loc altundeva. Doamna Gomez e colegă cu mine în Comisia AFET ar trebui să fim foarte atenți la aspectul disproporționat între ce e migrație ilegală și pace în Europa. Da, pe refugiați trebuie să-i ajutăm ca refugiați dacă ne gândim la acel teribil război, însă când vorbim de imigrație, atunci cooperarea cu Frontex Mulți mergem des la Varșovia. Haideți să mergem la ambasadă, să vedem câți dintre polonezi își doresc să meargă în America și dacă ei, ei respectă legislația țării în care vor să emigreze. Dacă cineva e refugiat și vrea să fie un refugiat politic, trebuie să demonstreze că a fost persecutat. Și dacă acestea sunt demonstrate, atunci orice stat civilizat trebuie să țină cont de asemenea solicitare. Dar despre ce vorbim? Ne dorim și mai multe tragedii și dezastre? ca în cazul acelor copii, cine e în spate? Cine e această mafie de contrabandă cu oameni? Haideți să vorbim în acest context. Trebuie să fie și să nu fie autoritățile care au introdus asemenea politici trebuie trase la răspundere, politici care nu au fost aprobate. E dificil să punem la îndoială decizia ale curții, însă trebuie să ne gândim la ceea ce s-a întâmplat și să garantăm responsabilitatea politică între o Uniune de state. Sofie, foarte pe scurt, pentru că trebuie să încheiem. Doar 5 secunde. De fiecare dată când le ascult pe domnul Iurec, ne vorbește întotdeauna de valori creștine, însă nu aud asta niciodată despre generozitate, iubește vecinul, oferă uh, acoperiș acelora care au nevoie de el, adăpost acelora care au nevoie de adăpost. Poate ne puteți explica ce înseamnă de fapt aceste valori pentru dumneavoastră. Doamna Mețola, Roberta. Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. Aș dori să Repet cuvintele primului ministru Victor Orban în legătură cu decizia curții. Acesta a clarificat faptul că Ungaria va ține cont de decizia curții. Și pot să îl citez. S-a luat o decizie a curții și orice, orice ar fi decis curtea, trebuie să avem aceeași poziție etică. Ungaria e un stat membru al Uniunii Europene. Uh, distribuția puterilor UE, e, în UE e ghidată de tratat și așa că trebuie să, recuno- să recunoaștem această decizie a curții. Folosesc cuvintele vicepreședintelui din Ungaria și din Slovacia și sunt de acord cu cele spuse de acestea. Trebuie să ținem cont de această hotărâre, pentru că nu trebuie să afectăm temeliile Uniunii Europene și legislația este o piatră de temelie a Uniunii. A fost un citat. Pot. Puteți să fiți siguri că Ungaria recunoaște această decizie și o ia în serios. Însă cred că nu e corect ca doamna Gomez să spună că Ungaria ar trebui să fie pedepsită sau celelalte țări. Pentru că există anumite state care nu spun nimic, dar nici nu transferă. Așa că și nu relochează, așa că eu cred că e mai cistit să spui adevărul decât să taci și să nu faci nimic. Așa că eu cred că ar trebui să așteptăm de la fiecare țară să facă ceea ce trebuie să facă în modul în care consideră că trebuie să o facă. Bine, mulțumim. Acum a sosit vremea răspunsurilor. Domnule Farvei, vă rog. Mulțumesc foarte mult. foarte repede să trec prin comentariile și întrebările adresate. Voi spune cu mare claritate încă de la început, cred că doamna Invelt a început prin a spune că că n-a auzit de oameni, n-a auzit îngrijorări legate de condiții că nu auzit nimic despre oameni, dar când vorbesc despre condițiile de pe insulă, mă gândesc la oameni. Vreau să fie clar acest fapt condițiile de primire în Turcia, întrebări câți copii merg la școală acolo. Colegii, colegii mei de la DGO de resort sunt aici și ne-ar putea da mai multe detalii, însă vreau să vă spun un lucru. Nu pot garanta faptul că orice copil sirian din Turcia merge la școală sau că toată lumea are parte de îngrijiri perfecte. Însă ce pot garanta e că cu sprijinul comisiei, foarte mult mai mulți copii merg la școală decât înainte și foarte mult mai mulți oameni au acces la mai bun la servicii de sănătate și așa mai departe. Dar detaliile le au colegii mei de la Degenier. A fost o întrebare legate de costul per capita al um, returnărilor și ce se întâmplă cu banii, cum sunt cheltuiți. Eu sunt economist. Cred că ați fi de acord cu mine că nu e modalitatea potrivită de a analiza problema refugiaților. Dar, bineînțeles, vor fi oameni care vor dori să aibă această perspectivă economică asupra deciziei UE-Turcia. Și atunci ar fi destul de greu. E evident mult mai scump să ai grijă de oameni în Uniunea Europeană față de altundeva. Însă, din nou, vreau să subliniez acest fapt. Nu cred că e modalitatea corectă de a privi lucrurile, dar din moment, moment ce ați menționat-o, trebuie să o spun. Oamenii de pe insule, stresul și anxietatea. Aici se regăsesc și îngrijorările mele. Cred că sunt două elemente de stres și anxietate. Stresul și anxietatea de a nu ști cum arată viitorul, de a fi nevoit să aștepți prea mult. Aceasta e o parte. Și a doua parte, condițiile de trai, traiul acolo. Ce, s-a, ce cred că s-a întâmplat pe insule? Ce s-a întâmplat a fost o mișcare în direcția opusă. Cum vă spuneam înainte, nu sunt mulțumit de condițiile actuale, condițiile fizice de pe insule. Și asta are de a face uh, foarte mult cu suprapopularea. Pot să vă spun despre îmbunătățiri, organizare, oameni în plus care se ocupe de tot, doctori care sunt pe drum și au ajuns, însă este foarte clar că există acum mai mulți oameni în aceste tabere față de numărul pentru care au fost prevăzute, ceea ce duce la probleme și ne îngrijorează. Alte surse de anxietate. Bineînțeles, mai există anxietate din partea oamenilor pentru aceia care vor să ajungă mai departe în Europa, dar nu pot. Acest aspect aș spune că s-a mai minimalizat și puteți să vedeți acest fapt și în reducerea incidentelor de securitate. Timpul pe care îl petrec oamenii pe insulă a fost redus, simțitor. Există această așteptare nesfârșită, aștepți prima uh, întâlnire, aștepți apoi interviul. S-au creat foarte multe tensiuni și foarte mult stres. Da, cei care primesc o a doua decizie negativă sunt stresați, nu vor să se întoarcă, e foarte clar. Dar uh, a aștepta prea mult pe insulă, fără să știi ce se va întâmpla, neavând informații, cred că din această perspectivă lucrurile s-au îmbunătățit. A mai fost o întrebare legată de dacă ne frică că vin refugiații din Turcia aici, anume că guvernul din Turcia se va folosi de ei pentru negocieri, să îi trimită înapoi. Dacă mă îngrijorez eu sau nu, lăsând asta la o parte, nu cred că contează, pentru că în Uniunea Europeană și nu, mă bucur că nu eu, nu comisia, nu politicienii decid dacă o persoană trebuie returnată sau nu. E o decizie a ramurii judiciare, a curților. Presiunea politică poate să joace un rol, dar nu cred că va schimba niciunul dintre mesaje. Nu mă îngrijorez prea mult de un asemenea fapt. Nu sunt aici să apăr statele membre. Dar uh, trebuie și noi și o facem din când în când noi comisia, însă aș clarifica niște puncte. Faptul că, există, că sunt condiții dificile pe insule astăzi nu are nimic de a face cu o lipsă de finanțare. Nu e așa că dacă statele membre ar fi dat mai mulți bani, situația ar fi mai ușoară. Există finanțare UE suficientă și o mobilizăm Problema e spacă spațiul și capacitățile de acolo pur și simplu nu sunt suficiente pentru oamenii care se află acum acolo. Ce am menționat acest lucru și înainte. S-a dovedit a fi extrem de dificil pentru comunitatea locală să facă mai mult spațiu. Aceasta a fost adevărata problemă și de aceea, săptămâna trecută am fost la Lesbos, tocmai ca să discutăm aceste aspecte, să discut cu primarul, cu alții, să vedem cum putem să îmbunătățim această situație. Putem să învinuim de multe statele membre, dar nu și de acest lucru. Apoi... Despre transfer. Comisia a întreprins anumite acțiuni pe transfer. Aș repeta ceea ce vă spusesem înainte. Nu e corect să ne tot întoarcem la acest fapt, să spunem că e o rușine că doar 66.000 de oameni au fost transferați. Nu există 66.000 de sirieni care să fi putut fi transferați, pentru că vorbim în special de sirieni. Ei nu se află acolo și dacă nu sunt acolo, pur și simplu nu pot fi transferați. Apoi, știu că trebuie să mă grăbesc puțin, o întrebare legată de, dacă am înțeles bine întrebarea, cu cele 19.000 și ceva de transferuri spre Turcia, ce legătură au? Nu, e nicio legătură. Sunt returnări făcute din Grecia și nicio returnare din Italia, din câte știu eu. Apoi a mai fost o întrebare. Cum explicăm creșterea de sosiri pe insule? Cred că e important să știm că există un aspect sezonier în aceste modele. Dacă analizăm ce se întâmpla în august luna trecută, am avut 110 sosiri pe zi, astăzi 100, anul acesta 170, ceva mai multe, dar nu o creștere semnificativă. În septembrie cifrele au fost ridicate, 160 de sosiri pe zi în anul acesta, în timp ce anul trecut 100. E o creștere cu față de ceea ce se întâmpla înainte, dar totuși față de situația dinainte nu e evoluție atât de dramatică. Am încercat să vedem dacă există schimbări în comportament de pe partea turcească, nu avem niciun fel de indicii în acest sens. În continuare au loc interceptările, așa că nu avem o explicație foarte clară. Lucrurile stau așa cum stau, însă aș spune că fluctuațiile sunt în limite normale încă. A mai fost un uh, membru al comisiei dumneavoastră care mi a spus ceva legat de numărul de decese și persoane dispărute pe Marea Ege. Aș spune, din nou e părerea mea. Nu văd decesele în funcție de rate. Sunt economist, dar pentru mine contează dacă mor 11.000 de oameni sau 100 de oameni. Și despre asta vorbim aici. Bulgaria, ce se întâmplă? Trebuie să spun că nu am o imagine foarte clară cu privire la situația din Bulgaria. Din câte știu eu, analizând cifrele, nu există o creștere foarte mare. S-ar putea să existe, văd și eu aceleași rapoarte, anumite informații care ne spun că oamenii încercă, încearcă cum să vină pe alte rute, da, se poate întâmpla, însă cât despre situația în cifre, pot să spun că sunt niște cifre limitate față de ceea ce văzusem înainte și voi încheia Ultimul lucru pe care vreau să le aduc, să aduc în discuție, căi legale, Libia. Eu nu mă ocup de Libia, așa că nu pot să fac comentarii în acest sens. Însă aș mai atinge un punct, și anume cât de importante sunt căile legale de migrație. Nimeni dintre noi nu vrea să avem o situație în care mai ales oamenii vulnerabili să își riște viața, fie traversând Mediterana, fie Marea Egee. Deci chiar dacă nu sunteți de acord cu nimic altceva, cred că aici e un punct pe care îl avem cu toții în comun. Și felul în care putem elimina asemenea probleme este ca, într-adevăr, să existe căi legale de migrație decât să avem aceste treceri ilegale. Cred că acest fapt este foarte important. Bine, vă mulțumim foarte mult pentru răspunsuri, domnule Nilsson. Mulțumesc, doar câteva lucruri pe care le voi adăuga le, în ce privește sentința curții. Comisarul Avramopoulos scrisese miniștilor de resort ale eh, ai țărilor în cauză. Acum așteptăm încă să respecte sentința aceste țări, ceea ce mai pot face. În legătură cu modul în care facem presiune asupra statelor membre să facă progrese, am încercat să facem asta la toate nivelurile, politic, prin aparte lucrând de aproape cu stat, statele membre, cu ofițeri de legătură din uh, Atena și Roma, de exemplu, poate unul din lucrurile cele mai plicticoase pe care le poți face e să citești cele 14 rapoartele de până acum, dar oricum se văd progrese, deși sunt dezamăgiri. Dar sunt multe probleme practice. Da, multe defecte din fostele rapoarte, semnalate în fostele rapoarte, acum uh, au fost corectate și multe state membre au, au dat mai mulți bani în ultimele bani au adus mai multe contribuții, deci totuși situația nu e chiar așa de neagră. Am făcut totuși niște progrese, deși, sigur, lucrurile nu stau foarte bine. Unele state membre și-au îndeplinit angajamentele 100% în ce privește Grecia. Pentru unele state membre pur și simplu n-a fost posibil să-și îndeplinească uh, cota 100%, uh, că nu erau destui oameni care să fie relocați acolo. Uh, Sigur, ă, această măsură nu este nici obligatorie juridic, dar deja un mai mare număr de state membre și-au ă, îndeplinit angajamentele asumate în 2015. Trebuie știu de lucrurile acestea. Ce privește mișcări ă, secundare de oameni, a fost o problemă pentru câteva state membre, dar în general aceste state membre sunt doar o minoritate din lecțiile pe care le-am avut de învățat uh, și pentru viitor, cred că putem trage două învățăminte imediat la sosirea statele membru de relocare trebuie să existe facilități de găzduire la dispoziție, nu de săptămâna viitoare, dar din momentul când cobor din avion. Și asta e un mare, uh, un mare element când oamenii hotărăsc să se mute sau nu. Și spune statelor membre pur și simplu că trebuie să aplice regulile. Deci când cineva uh, Eh, trece la alt stat membru, se aplică vederea Dublin. Deci persoana trebuie returnată statul membru de reașezare. Deci e un important important de comunicare către statul, statul membru către refugiați, că nu e chiar o libertate de alegere. E statul membru responsabil. Ce privește minorii, am cifre ce privește Grecia, cum se scrie raport. Am relocat 420 din cei 586 minori neînsoțiți. Cred că e o cifră chiar mai mare astăzi, pentru că cifrele datează de acum două săptămâni. În ce privește Italia, eram la 31 de milioane de soțiți relocați. Eh, e o cifră mică, dar eh, dacă comparăm cu zero de acum patru luni, totuși, iată, ceva s-a întâmplat. Italienii au, eh, s-au conformat sugestiilor noastre în ce privește procedurile, și s-au luat și angajamente în ultimele 3-4, în ultimele 3-4 luni, da, cifră mică, dar totuși e un progres. Întrebarea, la cine se referă aceste 50-60 de mii care vor fi relogați? Sunt oameni care deja au ajuns, credem că majoritatea lor se află în Italia, din cauza întârzierilor în Italia în înregistrarea persoanelor uh, eligibile pentru relocare și încă nu s-a terminat procesul de înregistrare. Dacă lucrurile totuși funcționează bine până acum, asta ar fi majoritatea persoanelor și rămân un număr mic de persoane care că sunt grece și care nu intră în sfera uh, acordului acestea. Am asta sunt estimările, sigur că nu putem avea precizie totală. În ce privește relocarea, Comisia a spus întotdeauna clar că trebuie să luptăm împotriva migra migrației ilegale și traseele, traseelor ilegale, împotriva traseelor ilegale trebuie să luptăm. S-a spus asta și într-o declarație Comisiei ieri. Avem acum o abordare, sperăm, mai uh, ambițioasă. Sigur, dacă procesul de relocare e legal, atunci toate bune și frumoase. Există trasee legale, se trece printr-un proces de selecție în statele membre. Uh, Uh, ajută ONU la toate astea. În ce privește Libia, întrebarea care trebuie adresată mai degrabă ONU, de cred că și ei au o problemă cu condițiile de securitate pentru staful ONU care operează în Libia. Dacă ar putea avea asta, ar fi mai prezenți în Libia și ar uh, face și ei mai multe. Și din partea Comisiei am sugerat statelor membre să includă Libia printre viitoarele Mm, priorități pentru relocare. Știm că lucrurile nu funcționează astăzi, dar dacă mâine vor, fi, vor funcționa, ar bine ca statele membre să-și asume deja de pe acum uh, niște angajamente. Dar uh, sunt convins că un HCR vă poate spune uh, mai multe despre asta. Bun. îmi cer scuze dacă am depășit timpul și mă opresc aici. Yes, we, I, I, unfortunately we don't have time. În păcate nu mai avem timp la dispoziție, dar totuși... Short, please. Da, foarte pe scurt, vă rog, cine mai dorește să ia cuvântul? Good afternoon or good evening, as you say. Din partea comisiei, știu că nu am timp la dispoziție. Sunt din secretul, secretariatul uh, de engineer, confirm că cele 3 miliarde nu se referă la Turcia, ci acești bani uh, sunt pentru refugiații din Turcia. Avem un angajament de 2,9 miliarde și 1,7 apoi și vor ajunge, vom ajunge până la sfârșitul anului la uh, cota de 3 miliarde și am finanțat 49 diferite proiecte uh, cu instituții financiare internaționale, guverne, agenții ONU, ONG-uri pentru ajutor uh, umanitar și neumanitar. Vă pot da un exemplu vorbim de trei contracte directe pe care le avem cu autoritățile turce. Noi plătim pentru, suportăm costurile operaționale pentru educație pentru jumătate de milion de copii de vârsta școlarizării refugiați în Turcia și, de asemenea, finanțăm uh, îngrijiri de sănătate primară și secundară pentru un milion de refugiați din Turcia și construcția a 200 de școli sau, mă scuzați, spune vorbitorul Centrul de Sănătate. Primul raport anual uh, în, acest, în această privință a fost publicat în martie. Pe website-ul nostru îl găsiți. Puteți găsi informații în legătură cu structura și cum funcționează facilitatea, o hartă a relocărilor. Președinta, mă rog să mă scuzați, dar trebuie să încheiem această reuniune. Trebuia deja acum 10 minute să o încheiem. Mă rog, încă o frază, da, vorbitorul. Facilitatea respectivă e guvernată de un comitet care se va întâlni pe 8 noiembrie și membrii Parlamentului European, stimații membrii ai Parlamentului European, sunt invitați să participe. Uh, no, no, I'm sorry. I'm... Pară, nu mai pot da cuvântul nimănui spune președinta, da, probabil vom mai avea dezbateri pe viitor eh, pe teme ca aceasta. Eh, se lucrează la o propunere eh, pentru Dublin. 12 octombrie se va vota în comisia noastră pentru propunerea de eh, refundare Dublin. Vă mulțumim pentru o dezbatere cinstită și foarte interesantă. Punctul 18 se amână. Ne reîntâlnim la o reuniune extraordinară minte la Strasbourg pe 5 octombrie și 11 octombrie vom avea reuniune la mm, Bruxelles de asemenea pe 12 octombrie.